Doamna președinte al subcomisiei uh, uh, va veni mai târziu pentru că este pe drum, se întoarce la New York. Vom, întor- vom începe acum ordinea de zi. Doresc să anunț câteva schimbări. Mai întâi avem comunicările președinției. Apoi trecem la punct, punctul numărul 5 de pe ordinea de zi, care va deveni deci punctul numărul 2, drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale deci imediat după comunicările președinției, apoi va avea loc audierea, schimbul de opinii privind violența împotriva femeilor în, confl- în cadrul conflictelor armate și apoi vor urma politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului. Aveți observații în legătură cu aceste modificări ale ordinii de zi? Dacă nu, putem considera ordinea de zi ca fiind adoptată. Domnul Richard Howard? Nicio problemă. Cu ordine de zi, dar pot la anunțurile președinției să spun câteva lucruri în legătură cu schimbul de opinii din ianuarie, în legătură cu solicitarea mea ca secretariatul să ne prezinte un, un uh, document de lucru în legătură cu drepturile omului în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă. Am cerut acest lucru în ianuarie și se pare că ne va fi prezentat în martie. Am discutat deja cu secretaratul acest lucru, dar aș vrea doar să aduc aminte membrilor că este un element important și că va fi rediscutat cât de repede pentru că trebuie să se ia decizii în legătură cu uh, Serviciul de Acțiune Externă și trebuie să mm, controlăm ce se întâmplă și să ne exercităm influența în legătură cu Uh, modul în care se abordează drepturile omului în acest serviciu. Mulțumesc! Nota secretariatului va merge la birou, deci la Strasbourg vom discuta acest uh, lucru. Mai are cineva observații sau propuneri? Nu? Atunci putem considera ordinea de zi ca fiind adoptată. Acum, Trecem la comunicările președinției. Mai întâi. În legătură cu domnul Orlando Zapata, mai prizonier politic în Cuba, după 85 de zile de greva foamei, acest prizonier politic, domnul Zapata Tamayo, a murit pe 24 februarie. Domnul Zapata a făcut parte din 75 de persoane arestate în momentul uh, marșului din 2003 și intervenției autorităților cubaneze. Osvaldo Pai a primit premiul Zaharov în 2002 uh, și membrii familiilor acestor uh, Uh, prizonieri uh, au fost de asemenea, uh, li s-a dus un omagiu în 2005, domnul Zapata Maio a fost închis mai întâi timp pentru o perioadă de trei ani și apoi pedeapsa i-a fost prelungită pentru um, răzvrătire în mediul penitenciar. Grava foamei a fost uh, ultima sa posibilitate de a protesta împotriva condițiilor din închisoare. Atât președintele Buze cât și doamna reprezentant Ashton, uh, au regretat moartea acestei persoane și au cerut ca toți prizonierii politici din Cuba să fie eliberați imediat și fără condiții. În plus, aș dori să spun că avem o propunere pentru plenarea de la Strasbourg și anume să avem o dezbatere cu rezoluție în legătură cu Cuba. Mm, pot să contez pe sprijinul dumneavoastră pentru această dezbatere și rezoluție în legătură cu această țară, cu Cuba, uh, la Strasbourg. Da? Vă mulțumesc! Second announcement is on the 54 session. Al doilea anunț în legătură cu uh, Rajev. Uh, it's the Sorry. Conference on the Status of Women. So, on the 54 session... În legătură cu a 54-a sesiune a conferinței privind statutul femeilor de la Beijing, uh, plus 15, din câte am înțeles, din documentele pe care le am la dispoziție, că doamna Hautala a fost prezentă la 54-a sesiune a Comisiei ONU legătură cu situația femeilor și s-a vorbit despre intervenția femeilor în procesele de pace. Nu pot să vă spun mai multe, dar când doamna Hatla ni se va alătura, dacă aveți întrebări în legătură cu acest subiect, cred că vă va răspunde fără nicio problemă. Doamna Hautala a făcut parte și din delegația mm, care s-a deplasat în Belarus săptămâna trecută. Această delegație a fost condusă de domnul Christian Vigenin, și a fost în Belarus din 25 până 27 februarie. Obiectivul acestei delegații a fost discutarea posibilității participării Belarusului la adunarea parlamentară Euronest și delegația um, a studiat și problema drepturilor omului, s-a întâlnit cu societatea civilă și apărătorii drepturilor omului, uh, libertatea presei înaintea alegerilor viitoare din Belarus, precum și drepturile minorităților etnice în Belarus și a exprimat preocuparea în legătură cu răutățirea situației în acest sens. O rezoluție în legătură cu Belarusul, după rapoartele recente în legătură cu modul în care a fost tratată minoritatea poloneză în Belarus, va fi uh, votată la următoarea plenară la Strasbourg. Acestea au fost anunțurile. Și acum trecem la următorul uh, subiect, drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale. Raportor este colegul nostru David Martin. Acesta este primul schimb de opinii. Ai dori să ne urez bun venit uh, domnului David Martin în calitatea sa de raportor și lui Grégoire Thierry, care va lua de asemenea cuvântul pe această temă și poate reprezentantul comisiei, dacă ni se va alătura. Are acum cuvântul domnul David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Parlamentul European are acum mai multe posibilități de a influența conținutul acordurilor comerciale decât uh, am avut-o vreodată în trecut, datorită Tratatului de la Lisabona, pentru că acum suntem un partener egal al Consiliului în adoptarea acordurilor comerciale, dar asta nu înseamnă că trebuie să așteptăm sfârșitul procesului și atunci să spunem da sau nu în ceea ce privește acordurile comerciale. Trebuie să ne implicăm încă de la început în stabilirea mandatului negociere, apoi monitorizarea negocierilor și apoi uh, să ne dăm acordul în legătură cu acordurile de liber schimb și apoi să vedem cum se respectă aceste principii care au stat la baza acordurilor în aplicarea lor. Și iată, aici acest comisie, această comisie trebuie să-și aducă contribuția. Uniunea Europeană, conform dreptului internațional, um, Trebuie să se asigure că partenerii noștri respectă drepturile omului, dar acordurile noastre sunt acorduri de, de liber schimb care întotdeauna includ uh, clauze de privind drepturile omului, precum și alte tipuri de acorduri, cum sunt GSP Plus, au clauze privind drepturile omului și mediul în ele. Și de aceea obiectivul avizului nostru este să vedem cum se poate impune, să aplica mai bine, apăra mai bine drepturile omului prin acordurile comerciale. Mai întâi mă voi referi la cele orizontale. Cel mai important domeniu este GSP Plus. Pentru a profita de acestea, trebuie să se respecte anumite standarde pentru drepturile omului și anumite standarde de mediu. Teoretic, dacă aceste standarde nu sunt respectate, beneficiile de pe urma acordurilor GSP Plus ar fi retrase și pentru multe dintre țările partenere acestea sunt beneficii importante pentru că e vorba de, de reducerea um, taxelor vamale. Deci e vorba de avantaje comerciale importante ale țărilor care obțin GSP Plus Um, față de țările care nu obțin nimic sau obțin doar uh, nivelul GSP. După părerea mea, există o lipsă de consecvență în legătură cu țările care primesc statutul GSP Plus sau cele care îl mențin, îl păstrează. În runda trecută am exclus Pakistanul, uh, deci am considerat că această țară nu trebuie să obțină statutul GSP+, Plus pentru că nu sunt respectate drepturile omului și democrația nu este suficientă în această țară și pe baza acestor param uh, parametri am exclus Pakistanul și am avut dreptate să o facem, dar am inclus alte țări și ne întrebăm dacă această abordare a fost echilibrată. Și comparăm cu aceste țări, trebuie să recunoaștem că Pakistanul este o țară pe care dorim, care dorim să se stabilizeze, pentru că nu dorim probleme în această parte a lumii și totuși am exclus Pakistanul și alte țări din, um, de la nivelul GSP+. plus. Iar apoi, um, pe lista țărilor care au primit statutul GSP+, Plus, Cred că ar trebui să excludem Sri Lanka, având în vedere situația drepturilor omului din această țară, dar eh, nici măcar eh, nu dorim să facem eh, o anchetă în legătură cu Columbia, care este clar că este cea mai periculoasă țară din lume pentru a aparține unui sindicat. Ehm, 6% dintre persoanele omorâte în Columbia nu au decât uh, vina de a aparține unui sindicat. Deci iată lipsa noastră de consecvență în legătură cu acordarea acestui statut. Când am discutat acest lucru cu funcționarii de la comisie, se pare că această măsură nu se referă la respectarea drepturilor omului de o țară și um, um, obligațiilor sale, ci se spune că dacă o țară arată că dorește să facă eforturi pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului, uh, acest uh, statut se uh, păstrează pentru că se consideră că dacă îi se retrage beneficiul statutului GSP+, plus, această țară nu va mai face eforturi, din potrivă își va înrăutăți situația. Poate să fie o abordare logică dar lipsește definirea acestor îmbunătățiri și care sunt standardele folosite pentru a beneficia această îmbunătățire a situației și până la urmă, după părerea mea, e vorba doar de o percepție. Sau chiar uh, o apreciere foarte subiectivă dacă ne place această țară sau regimul său și gata. Deci, în legătură cu cele două exemple date, explicație pentru Columbia, în legătură cu faptul că nu s-a făcut o anchetă, este faptul că Comisia consideră că dacă se acordă în continuare acest statut uh, Columbiei, încurajăm această țară pe uh, calea drepturilor omului. Iar în legătură cu Sri Lanka se spune că dacă am folosit bățul, adică retragerea acestui statut, uh, nu vom încuraja această țară uh, pentru a face eforturi. Deci eu cred că e nevoie de standarde pentru aceste aprecieri. Înțeleg realitatea uh, muncii comisiei, dar Celălalt aspect pe care vreau să-l menționez este faptul că trebuie să ne asigurăm dacă în momentul în care se face uh, o propunere de retragere a, a avantajului GSP+, plus, dacă Consiliul va fi de acord de ace- cu acest lucru, având în vedere că această discuție între Comisia și Consiliu uh, ar avea loc uh, și în altul reprezentant și ministrii va avea loc ușile închise, uh, ne putem întreba dacă Consiliul ar sprijini această propunere. Deci, pe de o parte, Comisia nici măcar nu propune retragerea acestui statut, pentru că, de exemplu, în, cadrul, în cazul Columbiei este clar că Consiliul nu dorește retragerea acestor beneficii. Deci, Indiferent de abordarea Comisiei, după uh, părerea mea, chiar dacă e clar că nu este o chestiune foarte clară și albă sau neagră, trebuie să încercăm să depășim această situație și să folosim anumite standarde pentru a judeca dacă o țară este potrivită pentru a beneficia de standardul GSP plus sau nu Cele două de, domenii majore sunt uh, acordurile cu statutul GSP Plus și acordurile de liber schimb. Avem standarde de mediu uh, sociale și pentru drepturile omului în aceste pachete, dar aceste țări cu care negociem um, și semnează anumite convenții uh, tocmai pentru că doresc un acord de liber schimb. Deci, putem negocia aceste uh, acorduri de liber schimb. Problema este că pentru suspendarea unui acord de liber schimb, Comisia trebuie să facă o propunere în acest sens și e nevoie de unanimitate în Consiliu. Deci după, după ce este adoptat acest acord de liber schimb, după ce este um, aprobat, um, interese majore uh, sunt în joc și este aproape imposibil să se suspende un acord de liber schimb. În câte știu eu, niciodată nu am suspendat un acord de liber schimb. Am suspendat uh, de două ori uh, avantajele oferite de GSP+, dar niciodată un acord de liber schimb. Chiar și cu Israel, nici măcar cu Israelul, uh, având în vedere că au existat justificări să facem acest lucru, uh, nici nu s-a propus așa ceva pentru că va fi fost imposibil să suspendăm acest acord. În legătură cu viitoarele acorduri liber schimb, aș dori ca Parlamentul să pună condiții. Nu, reformulez, spune vorbitorul să facă mai uh, ușoară uh, aplicarea clauzelor privind drepturilor omului, drepturile omului sau prin uh, folosirea majorității calificate în Consiliu și nu a unanimității sau să ceară comisiei să facă recomandări Consiliului în legătură cu posibilitatea suspendării pe termen lung ale acordurilor de liber schimb. Și aș dori ca Parlamentul să aibă un rol clar pe viitor în ceea ce privește recomandarea suspendarea acestor acorduri de liber schimb și având în vedere faptul că avem prerogative în adoptarea, în, în aprobarea acestor uh, acorduri, putem să facem presiune asupra Comisiei și în acest sens dacă există probleme majore în legătură cu acordurile de, bune, de liber schimb. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Thank you, Mr. Martin. Mulțumesc, domnule Martin. După cum vedeți, am avut un schimb de opinii fără text. Ai fi doamna raportor sau domnul Martin, raportorul nostru pentru aviz? Uh, au intervenit oricum în uh, dosarele dumneavoastră aveți mai multe informații. Este aici uh, un reprezentant al comisiei, domnul Guartero. Voi vorbi în franceză. În primul rând îi mulțumesc subcomisiei pentru drepturile omului pentru faptul că ne-au invitat la acest schimb de opinii preliminar. După cum știți, nu există încă un text asupra căruia să putem lucra. După părerea noastră, e o ocazie importantă să fim aici, deoarece Federația Drepturilor Omului, mă scuzați și nu Comisia, a studiat uh, problematica drepturilor omului în acordurile și schimburile comerciale. Este, o, este un subiect uh, extrem de important în momentul de față din mai multe motive care trebuie dezbătute. În primul rând, în ultimii ani, Uniunea Europeană a avut din ce în ce mai multe negocieri comerciale și a încheiat din ce în ce mai multe acorduri comerciale cu țările terțe. Un prim punct. Deci nu putem să ignorăm importanța acestor negocieri comerciale care au loc de foarte mulți ani încoace. În ceea ce privește evoluția instituțională și adoptarea tratatului de la Lisabona, așa cum s-a spus mai repede, articolul 218 din tratat, dar și noul acord interinstituțional, acordă un loc, un, un rol sporit Parlamentului European în ceea ce privește monitorizarea negocierilor în orice etapă. Deci Parlamentul se poate implica acum în orice etapă, nu doar la sfârșitul negocierilor. Este o perspectivă care oferă Parlamentului o atitudine mai constructivă și mai proactivă. De asemenea, la nivel internațional se recunoaște din ce în ce mai mult importanța drepturilor omului în acordurile comerciale. Și aș vrea să citez spusele directorului general al OMC-ului din iunie anul trecut. Pascal Lamy, în iunie, a declarat beneficiile acestor schimburi pentru drepturile omului nu sunt automatice. E nevoie de niște reguli precise și clare. Juriștii aș vrea să știe dacă OMC-ul trebuie să respecte sau nu drepturile omului. Răspunsul este clar da. Aceste drepturi ale omului și-au locul mai ales în dreptul internațional, deoarece se impun în sânul acestei organizații. Prezentarea mea aș vrea să mă refer la o perspectivă strict de drept internațional, deci care sunt obligațiile UE în aceste acorduri în ceea ce privește drepturile omului. După părerea noastră ar trebui să fie ceva automatic um, care nici măcar să nu fie discutat. În al doilea rând, în politica externă a UE și în cadrul eforturilor sporite pentru ca această politică să fie mai coerentă, deci care este rolul acestei condiționalități? Din perspectiva dreptului internațional, deci sperăm să nu există o dezbatere teoretică pe această temă, statele membre, dar și Uniunea Europeană, din punct de vedere juridic, sunt obligate prin uh, instrumentele juridice pe care le-au ratificat. Pactul internațional privind drepturile civile și politice și pactul internațional privind drepturile socioculturale. Pactul internațional privind drepturile socioculturale include obligația, citez, cooperării și asistenței internaționale. Articolul 2.1 și articolul 11 precizează că această obligație implică un fapt și anume să nu se aducă atingere drepturilor omului în țările terțe. În jurisprudența sa, se spune că statele membre ONU au obligația de a se asigura că toate acordurile încheiate cu țări terțe nu aduc atingere drepturilor omului și de asemenea, pentru, și de asemenea trebuie să contribuie la respectarea acestor drepturi. Deci în toate acordurile internaționale, inclusiv comerciale, statele membre, deci Uniunea Europeană, au obligația să se asigure că această că acordul respectiv nu avut, aduce atingere drepturile omului. Însă, în momentul de față știm că impactul acordurilor comerciale, așa cum recunoaște ONU și domnul Lamy, poate fi atât pozitiv cât și negativ în ceea ce privește drepturile omului într-o țară terță. În urmă cu doi ani am uh, publicat un document uh, de lucru în care arătăm care sunt mijloacele pe care le are Uniunea Europeană în momentul de față de a se asigura că aceste acorduri internaționale vor avea un impact negativ sau negativ. Și în caz că impactul este negativ, cum se pot modifica termenii contractului respectiv? Am constatat că în momentul de față Uniunea Europeană nu are nicio, niciun instrument uh, instituțional prin care să demonstreze că acordurile respective vor avea un impact uh, pozitiv și nu negativ. UE are o unaltă, acel Sustainability Impact Assessment, care permite să se vadă care este impactul asupra dezvoltării durabile, însă nu se poate măsura eventualitatea unui impact negativ asupra, asupra drepturilor omului. Eu voi încerca să fiu uh, succint și mă voi referi la importanța elaborării acestui uh, instrument Human Rights Impact Assessment, deci o evaluare privind drepturile omului, impactul asupra drepturilor omului, am putea eventual să pornim de la evaluarea existentă legată de dezvoltarea durabilă. Acesta ar putea fi termenul de referință. În orice caz, este vorba de un instrument prin care să ne putem asigura că Uniunea Europeană își respectă obligațiile la nivel internațional. Un al doilea punct care depășește cadrul dreptului internațional și este mai degrabă politic, mai ales în cadrul tratatului de la Lisabona, este coerența și condiționalitatea. Condiționalitatea e un termen uneori tabu în Uniunea Europeană unor tabu în schimburile pe care le avem cu anumite servicii de la Comisia Europeană. Însă această condiționalitate este, de fapt, un element din politica externă a UE. Sistemul SPG Plus se bazează pe această condiționalitate pozitivă. Clauzele privind drepturile omului incluse în toate acordurile încheiate cu țări terțe din 1995 încoace implică această noțiune de condiționalitate deoarece în articolul 2 din acest acorduri se include un element esențial, se intră în domeniul dreptului internațional, deși există posibilitatea suspendării acordului respectiv dacă nu, este, nu sunt respectate drepturile omului. Există, prin urmare, această condiționalitate aplicată mai ales în cadrul acordului, acordurilor de la Cotonou. Deci, în caz de probleme legate de ordinea democratică, deci în caz de lovitură de stat, Uniunea Europeană poate folosi articolul 96 din acordurile de la Cotonou pentru a suspenda acordul comercial. În momentul de față, noi, noi credem că aceste condiții pentru declar- declanșarea unei anchete, pentru suspendarea avantajelor preferențiale. Deci trebuie dezbătute la nivel uh, instituțional pentru ca acestea să fie aplicate într-un mod mult mai coerent. Prin noul tratat de la Lisabona intervine un element interesant și anume articolul 21, care menționează explicit necesitatea de a avea o mare coerență în toate politicile externe ale UE, în funcție de fiecare domeniu. Se menționează necesitatea acelui mainstreaming, acelei includeri peste tot a unor valori fundamentale, printre care drepturile omului. Deci în toate uh, fațetele politicii externe. Noi am dorit să putem discuta în public, uh, la nivel interinstituțional. Parlamentul European ar trebui să vadă cum Uniunea Europeană poate avea o politică coerentă, nu o politică cu standarde duble pentru avansarea principiilor democrației. Și de asemenea trebuie văzut cum poate fi activată această condiționalitate. Toate acestea însă nu au cum să se facă dacă în prealabil nu se fac studii de impact privind drepturile omului. Deci nu putem cere suspend, suspendarea unui acord comercial dacă acordul respectiv are un impact pozitiv asupra drepturilor omului. Prioritatea pentru noi este, în primul rând, să măsurăm impactul acestor acorduri, lucru imposibil în momentul de față, să vedem dacă e pozitiv sau negativ și odată ce vom ști care este natura acestui impact, putem discuta în mod coerent condiționalitatea respectivă. În prezent am arătat cu un acord de investiții și de comerț uh, SUA-Peru, a avut un impact clar negativ asupra drepturilor omului, deoarece 33 de persoane au fost ucise, sute au fost um, rănite în comunitățile indigene, deoarece decretul de punere în aplicare a acestui acord între Peru și SUA a dus la încălcarea drepturilor populațiilor indigene. Deci avem acest caz între SUA și Peru. În momentul de față, UE negociază un acord cu Perul. Deci care sunt mijloacele pe care le avem în prezent pentru a dovedi că acest acord între UE și Peru nu va duce la aceleași încălcări? Și avem o parte a răspunsului. Acordul respectiv este doar comercial, nu este și un acord de investiții. Iar pe viitor, acordurile negociate la nivel comunitar vor include eventual un capitol de investiții și atunci va trebui să fim foarte atenți, intervine problema responsabilității sociale a întreprinderilor și e clar că va trebui să avem toate acestea în vedere. Eu trebuia să intervin uh, puțin mai târziu. Uh, sunt uh, la dispoziția dumneavoastră acum pentru orice întrebări. Mulțumesc, domnule Thierry. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Îi văd acum pe reprezentanții comisiei. Îmi cer scuze încă o dată pentru că a trebuit să ne modificăm ordinea de zi. Doamnă Arno, doriți de asemenea să contribuiți la această discuție? Thank you very much, Mrs. Andrichenie. Mulțumesc foarte mult, doamna Andrichenie. Aș dori să vă furnizez câteva elemente care, după părerea mea, vor contribui la analiza Parlamentului și încă mai aștept colegii de la DG Comerț. Deci nu reprezint eu singură toată comisia. Ceea ce doream să spun domnului Martin și cred că și celălalt interlocutor a spus acest lucru, l-a subliniat. Coerența este cuvântul cheie. Cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să fie consecventă și de multe ori suntem acuzați că aplicăm standarde duble. Așa cum spunea domnul Martin, avem uh, interese diferite și trebuie să analizăm fiecare caz în parte. Există, bineînțeles, dimensiunea aceasta a drepturilor omului, dar și chestiuni uh, diferite precum uh, cele legate de furnizarea cu petrol, cu gaz și așa mai departe. Bineînțeles, nu putem spune că uh, lucrurile trebuie să fie văzute în alb sau în negru. Și ați subliniat pe bună dreptate acest lucru. Există această condiționalitate pozitivă care poate uh, reprezenta un stimulent. Eu cred că este important de asemenea ca și comunitățile să se angajeze și doar o abordare negativă cu sancțiuni nu va da rezultate. Noi am văzut exemple concrete în trecut. A fost un raport prezentat de doamna Flotră cu privire la sancțiuni. Sancțiunile pot să fie simbolice, dar eficiența uh, sancțiunilor în general este pusă sub semnul întrebării. Apoi, în ceea ce privește instrumentele, domnul Martin a menționat câteva dintre acestea. Eu aș, doa, aș dori să corectez un pic ceea ce a spus dumneavoastră. În termeni legali, acordurile de liber schimb și acordurile uh, comerciale, spre exemplu, de pescuit, uh, de impozitare și așa mai departe, nu au, nu au clauze politice. Ceea ce se întâmplă este că avem clauze politice într-un acord uh, de parteneriat și cooperare Problema este că în ultimii ani lucrurile s-au amestecat oarecum și uh, aveam un pic de comerț, un pic de politică și așa mai departe. Deci era vorba de acorduri mixte. Dar, în momentul în care avem un acord clar de liber schimb, nu avem clauze politice. Însă acum ceea ce încercăm să facem, tocmai pentru a fi consecvenți, coerenți, și pentru că Parlamentul a cerut acest lucru de mai multe ori, este să facem o legătură între ambele aspecte. Exemplul este Coreea și acordul recent cu Peru și Columbia. Acordul de liber schimb are o legătură directă cu uh, acordul de parteneriat. Anul trecut, am analizat situația și am reușit să analizăm liniile directoare pe care ni le adresase Coreper și să vedem că, cum anume aceste acorduri ar putea include cinci clauze politice, dintre care două foarte importante. Una, Clauza pentru drepturile omului. De ce este foarte importantă? Pentru că aceasta se leagă de o altă clauză și anume acea de suspendare. Ceea ce înseamnă că dacă drepturile omului nu sunt respectate, atunci poate exista o suspendare a acordului. Deci, această clauză este acum în mod sistematic negociată uh, și avem aproape un text definitiv în ceea ce privește clauza drepturilor omului. E o clauză considerată poate nu cea mai importantă, dar cum să spun, cea mai uh, relevantă, pentru că avem foarte multe acorduri care trebuie să se bazeze pe această clauză. Și în momentul în care negociem un nou acord, spre exemplu cu uh, Filipine sau alte, alte țări, ei bine, clauza aceasta a drepturilor omului este inclusă în text și spunem partenerilor noștri că ne referim la uh, Carta Drepturilor Omului a Națiunilor Unite, la Declarația Universală a Drepturilor Omului și că uh, toate țările din lume au semnat această declarație. Deci, în, uh, o includem automat. Dar ceea ce ne liniștește uneori pe uh, partenerii noștri este faptul că această clauză este legată direct de posibilitatea de suspendare. Au existat 22 de cazuri în care s-a putut utiliza această clauză politică de suspendare. 22 de cazuri de întrerupere parțială a acordurilor, nu o întrerupere totală. Ceea ce noi facem uh, trebuie să fie întotdeauna proporțional, să se respecte principiul de proporționalitate în momentul în care luăm o decizie. Loviturile de stat în Africa, am avut acest lucru în trecut și de fiecare dată ceea ce încercăm să facem este să avem un dialog rapid care să se poată instala. Spre exemplu, în Coreea, am reușit să facem acest lucru. Partenerii noștri uneori, uh, lor le este teamă că vom hotărâ peste noapte să suspendăm anumite părți ale acordului. Deci, toată lumea trebuie să înțeleagă despre ce este vorba în mod concret. Știm că este un aspect deosebit de important din punct de vedere politic și anume să fim consecvenți, dar, bineînțeles, noi instaurăm, instaurăm întotdeauna un dialog înainte de a ajunge la măsuri de, de sancționare. Deci, vedeți că uh, Uh, respectăm și principiul de proporționalitate. Apoi, avem un dialog cu partenerii noștri în ceea ce privește uh, drepturile omului. Apoi, mai există și alte instrumente. Instrumentul uh, SPG, pe care dumneavoastră l-ați menționat deja. Uh, acesta, spre exemplu, va fi uh, abordat cu Sri Lanka în august. Noi de fiecare dată încercăm să implicăm și Uh, autoritățile din Sri Lanka, pentru că scopul nostru, în fond, este să îmbunătățim situația. Uh, nu vrem să ajungem la un eșec, ci ne dorim o îmbunătățire a situației. SPG este un aspect, este, aș spune eu, sistemul, schema de bază. De două ori am avut ocazia să întrerupem uh, aceste avantaje, să le suspendăm pentru uh, Birmania odată și pentru Belarus a doua oară și asta pentru că drepturile omului nu au fost pe deplin uh, respectate. SPG Plus pe care la uh, negociem acum cu Sri Lanka uh, va însemna că vor exista aplicarea concretă a Declarației Drepturilor Omului, a Convenției pentru Drepturile Omului și toată legislația în domeniu. Acum doi ani de zile am, am, uh, a fost uh, lansată o anchetă în uh, El Salvador uh, care a dus la schimbări concrete în Constituția acestei țări. Și acesta a fost, de fapt, efectul pe care noi îl vizam încă de la bun început. Nu ne doream pur și simplu doar să sancționăm țara respectivă, ci ne doream schimbări concrete. Vedeți că acest lucru se poate realiza. Este exact ceea ce încercăm să facem cu Sri Lanka prin dialogul pe care l-am instaurat. Apoi, un alt instrument pe care aș vrea să vi-l supun atenției ar fi uh, reglementarea O5 în ceea ce privește uh, tortura uh, și modul cum această convenție împotriva torturii este implementată. Există o problemă în ceea ce privește implementarea acestei, uh, acestui regulament, acestei legislații. Și astăzi trebuie să știm exact unde anume ne poziționăm noi, statele membre, uh, față de acest instrument. Apoi, Uh, exportul de echipament militar, de asemenea. Uh, știți că în acest domeniu există anumite restricții de autorizare și unul dintre criteriile care trebuie să fie respectate este acela de respectare a drepturilor omului. După cum știți, uh, mai întâi acest aspect trebuie analizat înainte de a obține autorizație de vânzare de arme. Bineînțeles, există și sancțiuni, există două posibilități de a face acest lucru. Fie o decizie din partea Consiliului, care de obicei se bazează pe o rezoluție din partea ONU, deci un fel de sancțiune generală, și uh, uh, putem alege dacă e o înghețare a bunurilor, a acordurilor uh, comerciale și așa mai departe. Există diferite tipuri de sancțiuni. Uh, dar uh, deocamdată, cum să vă spun, încă nu suntem foarte uh, mulțumiți cu acest instrument. Iată ceea ce doream să vă spun. Cred că mi-a a venit și colegul meu de la DG Comerț. Poate că are ceva de adăugat el. Da, mulțumesc. Cred că analiza care a fost făcută, prezentarea care a fost făcută a tuturor instrumentelor și posibilităților la dispoziția noastră este uh, foarte bună. Nu sunt prea multe lucruri pe care aș putea să le adaug acum. Uh, vi s-au explicat diferitele instrumente comerciale pe care le avem la dispoziție, vi s-au dat exemple de măsuri care pot fi introduse, fie uh, în ceea ce privește uh, utilizarea torturii, Convenția de luptă împotriva torturii sau drepturilor omului și așa mai departe în funcție de fiecare țară. Uh, Bineînțeles, mai există și aspecte contractuale care figurează în acordurile bilaterale ce sunt încheiate cu anumite țări. Uh, sunt uh, cazuri standard, tipice, uh, bineînțeles, respectarea drepturilor omului, acestea pot fi suspendate în cazul în care există încălcări ale drepturilor omului și așa mai departe. Întotdeauna încercăm să angajăm un dialog cu aceste țări partenere Nu există alte aspecte specifice legate de comerț, deci mă voi opri aici. Thank you. Thank you, Madame Mulțumesc, mulțumesc doamna Arno, mulțumesc și colegului dumneavoastră pentru contribuție. Acum uh, dau cuvântul colegilor pentru întrebări și observații. Mai întâi domnul Cazac, vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi în limba bulgară. Благодаря госпожо председател, уважаеми колеги, наистина... Dragi colegi, clauza pentru drepturile omului sau cele de mediu în acordurile de liber schimb sunt chestiuni importante, având în vedere ceea ce au spus colegii. Numărul din ce în ce mai mare de acorduri de bună schimb uh, semnate cu țări terțe de către Uniunea Europeană, ținând cont de impactul asupra acestor acorduri de liber schimb și impactul din uh, punctul de vedere al drepturilor omului și în domeniul cooperării internaționale, angajamentelor acestor țări în cooperare internaționale, toate acestea sunt uh, importante și necesită o abordare foarte consecventă. Uniunea Europeană și mai ales Parlamentul European trebuie să ofere această consecvență pentru că suntem uh, aleși în mod direct de către cetățenii europeni. Cred că trebuie să fim foarte atenți, să avem grijă să notăm toate abuzurile la adresa drepturilor omului tocmai pentru a ne apăra standardele noastre de europeni. Am notat ce a spus domnul Martin la început. Intențiile pe care le-a exprimat în legătură cu raportul său și la Comisia pentru Comerț Internațional se vor discuta toate aceste lucruri. Unii spun că riscă să existe duble, duble standarde sau inconsecvențe în atitudinile unor țări. Într-adevăr, uneori aceste inconsecvențe există. Uneori folosim bățul, alteori folosim morcovul. nu știm uh, atunci când folosim stimulentele sau uh, uh, sancțiunile, unde vor duce acestea, care va fi rezultatul. Tratatul de la Lisabona a dat responsabilități suplimentare Parlamentului și trebuie să cerem Comisiei și Consiliului să fie consecvente și să aibă obiective similare cu ale noastre. Am o întrebare la adresa reprezentanților Comisiei. În ceea ce privește uh, Sri Lanka și avantajul sistemul GSP+, de ce nu suspendați statutul GSP Plus al Sri Lankai, iar în ceea ce privește Columbia, având în vedere că am mai discutat situația din această țară, uh, știu că Comisia nici măcar nu dorește să trimite o misiune de studiu în legătură cu modul în care se aplică criteriile. Mulți parteneri, multe ONG-uri, multe sindicate ne-au uh, transmis că încă există abuzuri la adresa drepturilor omului în Columbia și uh, nu se respectă nici standardele OMC. Deci, aș dori să vă întreb care sunt uh, mecanismele pentru introducerea clauzelor legate de drepturile omului în uh, acordul de liber schimb. S-a menționat acordul de liber schimb cu Corea. Aș dori să știu dacă există și alte opțiuni juridice, de exemplu, um, Mm, clauze de salvgardare sau alte măsuri care ar putea fi legate de acest mecanism pentru ca clauza să ducă la suspendarea acordului dacă nu se respectă drepturile omului. Acesta ar putea fi o clauză obligatorie. Vă mulțumesc. Bilar? Mulțumesc. Doamna Lockbiller are cuvântul. I will speak in German. Voi vorbi germană. Three points. Uh, I... Am trei uh, observații. Mai întâi, Mulțumesc foarte mult, domnule Martin. Uh, sprijin punctul dumneavoastră de vedere. Aveți dreptate când spuneți că această inconsecvență, incoerență nu este acceptabilă dacă există un aviz din partea Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Uh, când vedem că este situația acestor drepturi în Columbia, uh, este incredibil să ni se spună că doar principiul că lucrurile se vor îmbunătăți de la sine uh, este suficient. Nu de mult s-a găsit o uh, groapă comună cu 2000 de cadavre. Abuzurile paramilitarilor în Columbia sunt grave și este scandalos modul în care se acționează și se permite așa ceva. Noi nu putem să avem atitudini și mesaje duble. Ar fi și un mesaj greșit trimis guvernului din Sri Lanka dacă nu tratăm toate țările terțe la fel. Doamna Arno, ați făcut referire la sancțiuni. Nu e vorba de acord comercial, bineînțeles, dar în acest context Cred că e important, nu știu dacă acest lucru figurează în avizul dumneavoastră, domnule Martin, dar cred că este important să se discute sancțiuni, dar sancțiunile nu trebuie să aibă ca sancțiune încălcările drepturilor omului, să nu uităm. Comisia Europeană trebuie să, să evite sancțiunile economice care ar putea avea ca și consecințe încălcarea drepturilor omului. În al treilea rând, ne-ați spus, doamne, că există probleme specifice în legătură cu interzicerea exportului a um, unor aparate folosite pentru tortură. Din câte am înțeles, există o piață a unor aparate electrice care pot fi utilizate pentru tortură. De ce e problematic să se verifice acest lucru? a Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul reprezentanților Comisiei uh, pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă rog. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi spune câteva cuvinte în legătură cu statutul uh, GSP+, criteriile aplicate și diferitele cazuri Sri Lanka, Columbia. Uh, și așa mai departe, având în vedere că ați uh, menționat aceste țări. Primul uh, element pe care trebuie să subliniez este faptul că măsurile autonome ale Uniunii Europene în acest domeniu trebuie să aibă obiective clare, um, să aibă condiții clare, altfel riscăm să avem un sistem care să nu se bazeze pe reguli și criterii recunoscute la nivel internațional. De aceea, când s-a adoptat regulamentul GSP, um, s-a acceptat ideea folosirii uh, standardelor din convențiile internaționale recunoscute. Se face referire la diferite convenții pentru drepturile omului, convenții de mediu și drepturi sociale, precum și convenții în ceea ce privește traficul de ființe umane. Convențiile, bineînțeles, uh, prevăd uh, normele, conținutul la nivelul normelor, dar avem nevoie de um, clauze privind monitorizarea și evaluarea acțiunilor țărilor beneficiare. Această monitorizare și elaborare trebuie să fie de asemenea obiective și trebuie să ne aflăm pe teren sigur dintr-o perspectivă internațională, deci trebuie să ne bazăm și pe acțiunile de monitorizare ale organismelor internaționale. Acțiunile Uniunii Europene se bazează pe rapoartele Organizației Internaționale a Muncii, Comitetului ONU pentru Drepturile Omului și concluziile unor organisme de mediu de asemenea. În orice evaluare de acest tip, Există, bineînțeles, elemente uh, de evaluare politică. Nu putem și nu trebuie să le eliminăm de altfel, pentru că până la urmă instituțiile politice ale Uniunii Europene trebuie să aibă posibilitatea și prerogativa de a analiza și de a lua o decizie bazată pe chestiuni concrete, pe baza criteriilor din regulament. Deci avem pe de o parte cadrul normativ și anume convențiile și apoi avem rezultatele um, rapoartelor organismelor internaționale. Pe această bază se poate întemeia evaluarea politică finală a Uniunii Europene. Ce se întâmplă cu Columbia și Sri Lanka? Nu trebuie să uităm mai multe lucruri aici. Statutul GSP Plus uh, este un program de stimulare, deci este un stimulant la adresa acestor țări pentru a îmbunătăți situația. Se bazează pe voința și capacitatea și angajarea țărilor uh, în cooperare cu organizațiile internaționale care monitorizează situația și cu organismele europene. De exemplu, în cazul Sri Lankai, când Uniunea Europeană a dorit să încheteze situația din această țară, țara nu a cooperat. Și nu trebuie să uităm acest lucru. Ce se întâmplă cu Columbia? După ani de zile de dezbateri și conflicte interne grave, Columbia până la urmă a hotărât să lase organismele internaționale să-și să evalueze normele. Deci, Comisia a acceptat în mod voluntar să fie evaluată în fiecare an de sistemul de monitorizare a Organizației Internaționale a Muncii și se aplică standardele Biroului Internațional al Muncii și a Conferinței Internaționale a Muncii. De asemenea, organismele pentru drepturile omului de la ONU uh, evaluează situația din Columbia. Deci, Columbia permite evaluarea acțiunilor și uh, măsurilor luate în această țară și permite, deci, evaluarea dacă situația se îmbunătățește sau nu. Uh, situația în momentul de față se îmbunătățește dar nu, și nu este perfectă, dar având în vedere că este un program de stimulente, trebuie să ne gândim care ar fi efectul dacă am retrage aceste uh, avantaje. Acum, în momentul în care situația se îmbunătățește, bineînțeles, concluziile organismelor internaționale sunt disponibile, toată lumea poate să le citească și să-și tragă propriile concluzii. Comisia consideră că din aceste date putem uh, trage concluzia că se fac progrese în direcția cea bună și o politică de cooperare este mai eficientă decât una de sancționare și izolare. Doresc să profit de situație și pentru a reacționa la un lucru menționat mai devreme în legătură cu uh, Uh, evaluările de impact privind durabilitatea în cadrul negocierilor. Trebuie să spun că aceste evaluări, bineînțeles, sunt independente, sunt făcute de consultanți și nu reflectă punctul de vedere al instituțiilor, al Comisiei, Parlamentului sau Consiliului, dar sunt un instrument foarte util pentru negocieri și în evaluarea rezultatului negocierilor. Aceste evaluări de impact țin cont de chestiuni legate de efectele liberalizării comerțului în sectoare cheie, cum ar fi reducerea sărăciei, accesul la serviciile de sănătate și așa mai departe. Deci, bineînțeles, întotdeauna lucrurile pot fi îmbunătățite, dar aceste evaluări, așa cum sunt făcute în momentul de față, țin cont de drepturile sociale și drepturile cel mai direct legate de chestiunile economice și posibilitatea de reformă a sectorilor economice ca rezultat al deschiderii noastre comerciale. Vă rog să încheiați, spune doamna președinte. Doamna Arnoa dorește, dori să adauge ceva în legătură cu tortura. Uh, Vă mulțumesc. În ceea ce vrește tortura, există un comitet care se reunește în mod regulat pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestui instrument. Așa cum uh, a spus și dumneavoastră, doamnă Lockerbile, trebuie să vedem care este lista obiectivelor um, din acest regulament și trebuie văzut dacă lista respectivă trebuie revizuită sau nu pentru a fi prelungită, ceea ce nu e ușor. În ceea ce privește drepturile omului, nu comparăm țările între ele pentru a vedea care este nivelul lor. Noi încercăm să vedem care sunt tendințele, dacă se înregistrează sau nu progrese, deoarece al minter nu am reușit să facem nimic. În ceea ce privește Colombia, tot ce ați spus dumneavoastră este adevărat. Deci în ultimul an foarte mulți raportori de la ONU s-au deplasat în Columbia. Vom vedea exact uh, ce au spus acești raportori. Deci avem într-adevăr uh, impresia că această țară dorește să-și uh, asume angajamente. În ceea ce privește spusele domnului Martin, recent s-a publicat un studiu dat și Parlamentul la sfârșitul lunii în legătură cu comerțul și munca făcută de copii. În acest context se impune o mare întrebare și anume uh, comerțul cu bunuri produse de către prizonierii din închisori, așa numita prison labor în engleză. Deci trebuie să avem discuții și cu Parlamentul. Domnul Martin va pregăti acest raport pentru a vedea ce se întâmplă cu transferul de tehnologie. Uitați-vă ce se întâmplă cu China posibilitatea de a putea controla accesul la internet. După părerea mea, e un lucru care va interveni din ce în ce mai mult și am constatat că trebuie analizate foarte multe elemente, iar coerența, bineînțeles, este pentru noi o necesitate. Vă mulțumesc, doamna Arnaud. Domnule Martin, doriți să reacționați? Da, pe scurt doresc să mulțumesc colegilor pentru contribuții, uh, de asemenea Comisiei uh, pentru observațiile utile făcute în legătură cu ceea ce a spus, ceea ce a spus domnul Thierry în legătură cu evaluarea de impact privind drepturile omului. Cred, într-adevăr, sunt absolut de acord, ar fi o inovație bună uh, și ar fi bine să facem această evaluare împreună cu cel de impact economic făcut pentru toate acordurile de liber schimb Putem face acest lucru noi, Parlamentul, între momentul inițierii unui acord și acordul dat de Parlament pentru acest um, acord. Putem să angajăm noi consultați independenți pentru a afla dacă un acord de liber schimb este în interesul sau nu în interesul drepturilor omului în țara respectivă. Nu doresc să redeschid dezbaterea cu Sri Lanka, dar totuși o voi face puțin, dar nu prea mult. Cred că există între poziția mea și cea a Comisiei există similitudini. Bineînțeles că GSP Plus trebuie să se bazeze pe convențiile internaționale, bineînțeles că trebuie să folosim monitorizarea acestor organisme internaționale într-o anumită mă măsură, dar nu, nu interpretăm la fel modul în care monitorizează lucrurile aceste organisme și în ce moment începem noi anchetele noastre comunitare. Doresc să repet ceea ce am spus la început. Pentru mine și în a doua contribuție a Comisiei s-a spus acest lucru, am impresia că până la urmă e vorba de, de sentimentul Comisiei în legătură cu situația dintr-o țară. Sri Lanka, de exemplu, uh, a pierdut foarte mult în momentul în care a refuzat dialogul cu Comisia. Comisia, uh, um, Columbia pe de altă parte a acceptat dialogul cu Uniunea Europeană, dar este oare un uh, dialog sincer sau uh, este un dialog superficial? Poate că pur și simplu um, Columbia face relații cu publicul mai bine decât Sri Lanka. Deci e doar un efort de comunicare și poate că la un moment dat uh, noi, Uniunea, trebuie să uh, anchetăm situația din Columbia, să facem un raport uh, în legătură cu situația și apoi să facem o evaluare politică. Deci să nu ne bazăm observațiile în legătură cu Columbia pe rapoarte care, după părerea mea, sunt încă parțiale. Și revin aici la un element legătură cu care suntem cu toții de acord și anume că e nevoie de mai multă consecvență și mai multă coerență. Apoi, bineînțeles, trebuie să, să cădem de acord ce înseamnă coerența și consecvența. Mi s-a cerut să închei, așa că voi încheia. Vreau doar să spun că Comisia a spus un lucru important și în legătură cu celelalte convenții, și anume cea în legătură lupta împotriva torturii și așa mai departe. Într-adevăr, trebuie um, incluse. Și cu cât putem lega mai mult acordurile comerciale de aceste um, convenții, cu atât mai bine. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Celor interesați, doresc să le spun că vom discuta implementarea regulamentului Uniunii Europene în legătură cu uh, uh interzicerea importului și exportului aparatelor de torture pe 17 martie și pentru a încheia acest capitol, aș dori să vă mai aduc aminte colegilor calendarul și anume discutarea proiectului de aviz în comisia noastră 26-27 uh, aprilie, amendamentele până pe 27 aprilie ora 6 după masă, discutarea amendamentelor pe 10 mai și votul la AFET pe 31 mai 2 iunie. Deci în această săptămână. În plus, Comisia pentru Mediu, pentru Ocupare și Comisia DEVE trebuie să trimită și ele opinii, avize, mă scuzați. Vă mulțumesc tuturor vorbitorilor, tuturor celor care au contribuit la discuție și acum trecem la alt punct de pe ordinea de zi. E vorba de audierea noastră, schimbul de opinii privind violența împotriva femeilor în cadrul conflictelor armate. A venit multă lume să participe la această audiere. Vă urez tuturor bun venit acest schimb de opinii face parte din uh, programul uh, legat de Ziua Internațională a Femeii, 8 martie. Și invitații noștri uh, și membrii au putut participa la multe evenimente. Există și o expoziție foto la etajul al treilea. E vorba de Uh, violul ca armă de război, femeile în Republica Democratic Congo. Avem patru vorbitori și le-am spus tuturor că au cam 10 minute la dispoziție pentru intervenția lor. Deci vă rog foarte mult să nu depășiți cele 10 minute. Doamna Hausa și doamna Chimpambo vor uh, vorbi despre experiența lor uh, de sprijin uh, pentru femeile care au suferit traumatisme în zonele de război. O altă invitată va vorbi despre reacția la situația aplicării rezoluției Consiliului de Securitate ONU 1325 și liniile directoare privind violența împotriva femeilor. Aceste linii directoare adoptate în 2008 împreună cu abordare privind uh, aplicarea de UE a rezoluțiilor uh, ONU 1325 și 1820 privind femeile, pacea și securitatea, care încă nu au fost discutate la subcomisia noastră. Trebuie să se depășească violența împotriva femeilor în, în uh, conflictele armate, trebuie să se uh, includă și violența domestică. Acum dau cuvântul uh, primei vorbitoare. Doresc uh, să vă prezent pe doamna Monica Hauser, uh, membru executiv uh, și fondator a Organizației Medica Mondial. Vă rog, aveți cuvântul. Zuerst auf Deutsch, äh, kurz, sehr herzlich bedanken. Aș dori să mă explic în limba germană. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această invitație și vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat atât pe mine cât și pe Janin pentru a vorbi despre situația femeilor și a femeilor implicate în războaie, traumatizate în timpul acestor conflicte armate. Vom discuta despre această temă nu doar cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii de pe 8 martie, ci în, pe parcursul întregului acestui an. Eu am înființat Medica Mondial, această instituție, în organizație, în urmă cu 17 ani, în Bosnia, colaborând cu femei care au fost violate. Acesta a fost punctul de pornire pentru acest uh, efort. Am uh, obținut sprijin umanitar pentru femeile care au supraviețuit. Am, uh, ne-am ocupat de femeile traumatizate, am pus de asemenea pe picioare activități de apărare a acestora și din 1994 încoace colaborăm cu Tribunalul Internațional de la Haga pentru a arăta care este experiența personală a acestor femei. Suntem de asemenea activi în Afganistan, în Liberia, unde am sprijinit foarte multe activități, ă, organizații ale femeilor, de asemenea și în Republica Democratică Congo, în provincia Goma. Am fost foarte activi și pot să spun că în ciuda numeroaselor rezoluții adoptate de către Consiliul de Securitate al ONU, situația acestor femei nu se îmbunătățește. Aceste războaie sunt purtate de bărbați înfometați de putere care folosesc violul ca o armă de război, distrugând astfel femeile, comunitățile întregi. Violul este o formă de violență care afectează femeile care supraviețuiesc pe parcursul întregii vieți, în timp ce cei care au săvârșit aceste violuri nu sunt niciodată trași la răspundere. În Bosnia avem rezoluția 1325 a ONU care stabilește participarea cu drepturi egale a populației feminine atât în misiunile de uh, menținerea păcii, cât și în negocierile pentru pace. Au trecut doar doi ani de la rezoluția 1820, care însărcinează ONU și statele membre să facă tot posibilul pentru a împiedica violul. Există linii călăuzitoare pentru a-i uh, ocroti pe apărătorii drepturilor omului. S-au creat instrumente pentru a uh, pedepsi aceste crime și pentru a pune capăt uh, impunității. Însă, conform uh, Consiliului ONU, peste o sută de mii de persoane au fost violate de femei. O mare parte din acestea au fost infectate cu virusul HIV. Cu toții suntem implicați. Nouă ne revine sarcina de a schimba lumea pentru aceste femei în situații de criză. Cei care violează fetele și femeile în Congo sunt membrii armatei și poliției, iar strategia de securitate pentru armată și poliție sunt sprijinit, e sprijinită de ONU și de UE. Și din experiența noastră vedem că toată analiza legată de violuri în conflicte e pe calea greșită. De ani de zile, această problemă este considerată o problemă care afectează doar femeile, însă e vorba de bărbați, e vorba de o amenințare la adresa securității naționale. Și în ciuda muncii multor femei din Congo și a multor organizații, violurile și violența împotriva femeilor rămân probleme importante. Noi cerem să fie trași la răspundere cei vinovați, însă nu s-au făcut eforturi clare în acest sens. În mandatul misiunii MONUC se vorbește despre protecția victimelor, însă violul este una din crimele care se întâmplă cel mai adesea în Republica Democratică a Congo. Situația actuală este oarecum ciudată. Organizațiile femeilor practic sunt disperate în încercările lor de a proteja femeile și fetele. În momentul de față, aceste organizații încearcă să propună o lege națională pentru a implementa în sfârșit celelalte legi existente pentru promovarea și protejarea drepturilor femeilor. În MONUC există un departament, o unitate pentru femei care um, îi prezintă Ministerului Justiției cazuri de violuri. În Liberia, de exemplu, există 600 de femei din India care fac parte din misiunea de menținere a păcii. Acestea oferă de asemenea și consiliere juridică celor care au supraviețuit. Sunt exemple practice în, care pot fi implementate în cadrul misiunii MONUC. Atât Manu cât și UE trebuie să protejeze femeile împotriva violului și în noul mandat MONUC trebuie să se prevadă protecția împotriva violului și toate regulile de angajament trebuie să conțină acest element central. Din Goma, din Congo avem un exemplu. De foarte multe ori partenerii noștri de la PAIF au încercat să obțină sprijinul MONUC sau UE pentru a elibera fetele care erau ținute ostatice pentru a fi violate de către soldații implicați în conflict, însă în van, în zadar. ONU MONUC, UE au refuzat acest lucru, iar partenerul nostru a trebuit să negocieze cu liderii milițiilor respective pentru a elibera fetele. De, de foarte multe ori și aceste activiste pot fi violate și ucise. Deci mă întreb cum putem proteja aceste activiste dacă legile existente nu sunt implementate. Trebuie să oferim sprijin uh, nebirocratic, financiar, de asemenea vize pentru acești activiști. Ca parte din implementarea liniilor directoare UE pentru drepturile omului, Uniunea Europeană ar trebui să încerce să garanteze procese uh, drepte și să arate clar autorităților din Congo că trebuie să respecte convențiile internaționale. Factorii de decizii din UE care negociază cu guvernul trebuie să îndemne guvernul congolez să-i apere pe activiștii drepturilor omului, care sunt deținuți de foarte multe ori, uh, mulți dintre aceștia își pierd viața. Suntem foarte îngrijorați de situația lor în Congo, mai ales uh, acum când se discută concret despre retragerea trupelor MONUC. De aceea cerem implicarea societății civile la discuțiile privind uh, strategia de ieșire a MONUC din Congo. Cerem de asemenea ca protecția împotriva violului și altor forme de violență împotriva femeilor să fie o parte centrală din negocierile multilaterale cu președintele Kabila și miniștrii săi. Pentru noi e vital ca micile organizații ale femeilor de la bază să profite mai mult de pe urma banilor de la donatori, deoarece acești bani ajung de cele mai multe ori la marile organizații umanitare, iar micile ONG-uri nu au capacitatea de a absorbi astfel de sume enorme. Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului este foarte important pentru multe organizații în, din țări aflate în criză. Însă, pentru micile organizații, există multe probleme de natură tehnică pentru a solicita astfel de fonduri. Totuși, aceste mici organizații sunt cele mai importante pentru că ajută direct pe teren femeile care au fost violate. În același timp, sunt organizațiile care se opun amenințărilor concrete care vin din partea milițiilor și reprezentanților guvernului. Trebuie pus capăt impunității. E prioritatea importantă pentru a opri violurile împotriva femeilor. În Congo asta este principala problemă, impunitatea, iar Uniunea Europeană sprijină 70 de programe de reformă sectoriale și există exemple bune de practici care ar putea fi puse în practică. Ar trebui să se elaboreze o foaie de drum pentru implementarea unor astfel de programe și pentru a reforma justiția. Trebuie garantate drepturile femeilor, trebuie protejate acestea împotriva violurilor. Aceasta ar trebui să fie miezul acestor politici, iar organizațiile femeilor ar trebui să fie consultate pentru ca implementarea să se facă în mod eficient. În ultimul rând, problema violului în conflicte e o problemă endemică, foarte răspândită și de aceea Uniunea Europeană are nevoie de un reprezentant special pentru violența împotriva femeilor pentru a avea un efect de sinergie mai mare între programele dintre diferitele uh, instituții europene. În toate cazurile avem nevoie de mai multă expertiză pentru a putea ocroti femeile împotriva violurilor. Violuri care se întâmplă de fiecare dată când există un conflict. Deci pentru a pune capăt acestor crime e nevoie de experți, însă în același timp programele femeilor trebuie să fie legate de programele din domeniul securității sau al sănătății, alte programe guvernamentale. În uh, Goma, în Congo, doar 10 violatori au fost acuzați. Hillary Clinton a vizitat Kinshasa și Goma, unde a spus răspicat despre ce era vorba și doar după vizita ei au fost acuzați acești violatori. Femeile care au supraviețuit sunt principalii martori care au spus în detaliu uh, cât de dureros a fost uh, cât de dureroasă a fost experiența prin care au trecut. Aceste femei trebuie să poată vorbi. Multe dintre ele sunt stigmatizate, se tem din cauza răzbunării și de aceea trebuie să le sprijinim, trebuie să contribuim pentru a se face dreptate. E vorba de demnitatea celor care au supraviețuit și e vorba și de demnitatea noastră la urma urmei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Dr. Hauser, pentru prezentarea dumneavoastră și sper că veți avea ocazia de a reveni, de a interveni din nou în această dezbatere. Aș dori acum să-i urez bun venit uh, invitatei noastre din Republica Democratică Congo, doamna Janin Cimbambu, coordonator de proiecte. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Voi completa ceea ce a spus antevorbitoarea mea situația violenței împotriva femeilor în conflictele armate este aceeași în toate zonele de conflict. E vorba de violuri, de sclavie sexuală, Și acest lucru e valabil în toate țările, din nord sau din sud, peste tot unde sunt războaie, femeile suferă de pe urma acestor fenomene, dar eu voi vorbi despre situația femeilor în Republica Democrată Congo. Astăzi, chiar dacă țara nu mai este în situație de război, a organizat alegeri libere, democratice și transparente, creându-se astfel instituții publice democratice, trupurile femeilor au devenit uh, câmpuri de bătălie în estul țării, unde încă există ostilități în curs. Femeile au devenit ținta grupurilor armate opuse unele altora, care funcționează în Chivul de Nord, Chivul de Sud și provincia de Est. Aceste grupuri armate folosesc violențele sexuale ca strategie de război pentru a distruge familiile, comunitățile locale și astfel întregul popor congolez. Femeile din Congo suferă deja de pe urma stigmatelor socioculturale și se confruntă încă o dată cu un fenomen de criminalitate sexuală în ciuda adoptării mai multor rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU Citez rezoluția 1325, 1325, care are deja 10 ani, rezoluția 1820, dar, din păcate, aceste crime rămân nepedepsite încă. În ciuda eforturilor guvernului congolez din punct de vedere juridic, adoptându-se legi care pedepsesc violențele sexuale, strategia națională de luptă împotriva violențelor uh, din motive de gen. Există în continuare în Est uh, și chiar se amplifică aceste violențe împotriva femeilor. Reacția comunității internaționale prin agențiile ONU, cum este UNFPA, UNIFEM, și uh, ONG-urile internaționale, internaționale și locale este umanitară pentru a face față situației de urgență. Dar ne confruntăm cu mai multe provocări, pentru că victimele sunt duble victime, putem spune. Nu sunt doar victime ale călăilor lor, ci sunt și victimele stigmatizării de propriile lor comunități. Fondurile prevăzute pentru lupta împotriva acestui flagel nu ajung direct la victime, pentru că ele trăiesc uh, în zone rurale unde nu există instalații sanitare pentru a le oferi asistență medicală dar nu există nici jurisdicții competente pentru a judeca aceste crime. Având în vedere această situație, după cum am spus, ne confruntăm cu provocări cărora trebuie să le răspundem. Trebuie, în primul rând, să găsim soluții durabile împotriva acestor flageluri. Până acum, um, soluțiile găsite de noi tratează consecințele și nu cauza, și anume lipsa de securitate generalizată în estul uh, RD Congo. Deci, dacă există acțiuni, programe pe care Uniunea Europeană le poate iniția pentru a, a ajuta femeile din Congo, trebuie mai întâi să se reformeze sistemul de securitate, așa cum există o reformă a sistemului judiciar, și aici mai rămâne multe de făcut, pentru că în ciuda programului uh, Regisco în RD Congo, avem încă provincii în care nu există închisori pentru a-i închide pe cei care au comis crime social, uh, sexuale, chiar dacă ei sunt condamnați, îi rămân în libertate pentru că nu mai este loc în închisori pentru acești deținuți. Trebuie să facem eforturi pentru a eradica impunitatea. Astăzi, alături de Tribunalul Penal Internațional, care are competență doar pentru crimele comise în 2002 și Totuși, RD Congo este, a fost în război din 1996 deja. Trebuie să găsim mijloace pentru a pedepsi toate aceste crime sexuale. Altfel nu vom face decât să încurajăm impunitatea și să um, avem astfel o dublă abordare. Pentru că cei care au comis crime sexuale între 96 și iulie 2002 vor rămâne nepedepsiți. Acest lucru e, nu este just, uh, nu este corect uh, față de femeile din Congo. În al doilea rând se pune problema uh, reparării, uh, compensării oferite victimelor. Aceste femei uh, în mod intim, ale căror corpuri sunt distruse care, al căror organe de reproducție sunt amputate trebuie să-și recâștige drepturile și demnitatea. Aceste aspecte trebuie să fie reținute de Uniunea Europeană în diferitele sale programe în RD Congo. Știți cu toții că diferitele acorduri negociate astăzi în Congo între grupele, grupările armate străine sau cele locale, femeile sunt excluse la aceste negocieri și totuși suntem conștienți și dacă citim rezoluția 1325, este evident că femeile au jucat un rol important în rezolvarea conflictelor și femeile din Congo au experiență în domeniul uh, negocierilor uh, din, uh, la nivel intern din Congo, prezența femeilor în, la negocieri schimbă însăși natura acordurilor semnate și trebuie să ținem cont de acest lucru, trebuie să permitem femeilor să participe la consolidarea păcii, pentru că de Congo se află în această perioadă de consolidare. Avem și alte provocări legate de inițiativele pentru pace ale femeilor. Uh, voi vorbi aici în general de țările Marilor Lacuri și RD Congo face parte dintre acestea. Trebuie să subvenționăm inițiativele femeilor pentru că bugetele pentru programele femeilor în aceste țări nu sunt suficiente. Țările din zona Marilor Lacuri, Rwanda, Burundi și RD Congo au deja planuri naționale de aplicare a rezoluției 1325, dar aceste planuri naționale pentru a putea fi puse în aplicare e nevoie de fonduri și voi încheia intervenția mea tocmai prin acest apel. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you. Our next speaker is... Mulțumesc foarte mult și următorul orator este doamna Beatrice Lorenzo din, uh, de la uh, uh, Biroul de Drepturi uh, ale Omului, președinția spaniolă. Mulțumesc, doamna președinte. Este o plăcere pentru mine să fiu astăzi prezentă în numele președinției prin rotație, în numele Spaniei, pentru a completa aceste discuții și pentru a vă vorbi despre ceea ce se uh, face în Uniunea Europeană în materie de linii directoare de luptă împotriva violenței împotriva femeilor și de discriminări. După cum bine știți, egalitatea de gen în legislația națională și în sferele politice, economice și sociale uh, chiar și în cadrul privat al uh, vieții cetățenilor, a devenit un pilon central de acțiune pentru guvernul meu de-a lungul anilor. Și acest pilar de acțiune la nivel național coincide foarte bine cu aspectul transversal care impregnează toată acțiunea, atât în interiorul uh, Uniunii Europene, cât și în exterior. la nivel intern, recent s-au aprobat concluziile Consiliului în legătură cu acest subiect. Există foarte multe măsuri interne care sunt deja luate în lupta împotriva violenței uh, față de femei. În materie de acțiune externă, promovarea și protecția drepturilor femeilor sunt integrate în mod indirect în toate și în fiecare din cele opt linii directoare ale Uniunii Europene cu privire la drepturile omului și dreptul uh, internațional umanitar. Astfel, spre exemplu, Uniunea Europeană urmărește cu un interes uh, deosebit care este situația femeilor apărătoare ale drepturilor omului care se află în situații periculoase peste tot în lume. Cu toate acestea, violența împotriva femeilor și împotriva fetelor este o manifestare foarte gravă a Uh, discriminării împotriva acestor uh, femei. Este o crima cea mai răspândită, dar și cea mai puțin sancționată, așa cum s-a spus de altfel uh, deja în discuție. Și acest lucru a justificat adoptarea în decembrie 2008 a unei linii directoare care să se concentreze exclusiv împotriva, pe lupta împotriva acestei violențe. Conceptul acesta de violență împotriva femeilor și fetelor este foarte extins, pentru că se referă la orice tip de violență care rezultă sau care poate rezulta, care avea, poate avea drept rezultat suferințe fizice, sexuale, psihologice ale femeilor. Uh, se referă de asemenea, include și amenințări cu astfel de acte. Deci, e vorba de un concept care merge mult mai departe decât violența exercitată uh, la propriu uh, împotriva femeilor în cazuri de conflicte armate. Spania este țara care și-a asumat întotdeauna răspunderea și voința în Uniunea Europeană pentru a pune în aplicare aceste linii directoare, deja sub președinție cehă și suedeză. Uh, în uh, acest moment încheiem o primă fază inițială de monitorizare a acestor linii directoare. Această fază de început a contribuit în ultimii doi ani a contribuit la informarea ambasadelor și delegațiilor Uniunii Europene și informarea societății civile pe teren despre faptul că aceste linii directoare există și că trebuie să fie utilizate. A contribuit la instaurarea unui dialog între ambasade și societatea civilă asupra faptului că este absolut necesar ca ele să fie în mod concret utilizate. De asemenea, am reușit să adunăm informații despre situația concretă pe teren și asta prin redactarea unor rapoarte din partea ambasadelor și a delegațiilor Uniunii Europene în 88 de țări. În cadrul grupului informal COHOM, deci uh, grupul pentru drepturile omului în uh, Consiliul Informal al Uniunii Europene, s-au analizat, s-au studiat aceste 88 de rapoarte și informațiile pe care acestea le conțin și le-am compilat într-un grafic uh, complet care va fi utilizat pentru lucrările ce se vor desfășura în continuare. Acest grafic și informațiile pe care le conține sunt de o valoare inestimabilă pentru munca noastră pe viitor în acest domeniu. Este un exemplu clar de angajament și de eforturi făcute de către Uniunea Europeană și de către ambasade pe teren pentru a obține obiectivele pe care ne le-am fixat prin liniile directoare. Plecând de la această bază, Spania, prin președinția, prin rotația Uniunii Europene, a promovat și va continua să promoveze următoarele măsuri. Mai întâi, să consolideze acest grafic, să-l transforme într-un document viu care să fie completat, actualizat de către ambasade, de către societatea civilă pe teren. Și asta în scopul ca această uh, punere la zi a informațiilor să corespundă cu realitatea și să ne ușureze uh, posibilitățile de intervenție. În al doilea rând, lansarea și punerea în aplicare a recomandărilor care se pot deduce din aceste informații, atât la nivel regional, național și global. La nivel național, în ambasadele noastre am transmis informația uh, următoare și anume că aceste ambasade trebuie să uh, facă aceste rapoarte și acestea să fie aprobate de grupurile de lucru la nivel regional. Vom utiliza rapoartele pe care le-am menționat și graficul pe care le-am menționat în așa fel încât să existe o serie de recomandări la nivel regional care să poată fi aplicate în diferitele regiuni din lume. Din aceste informații, bineînțeles, vom extrage și recomandări globale care vor servi de bază acțiunilor Uniunii Europene în cadrul internațional. În al treilea rând, vom lansat strategii locale din partea ambasadelor, din partea delegațiilor Uniunii Europene pe teren, acolo unde este uh, necesar să existe o colaborare foarte strânsă cu societatea civilă. Ne-am fixat un termen de doi ani până în 2012 pentru a elabora aceste strategii, termen după care ambasadele și delegațiile Uniunii Europene vor trebui să ne informeze despre progresele înregistrate în acest domeniu. În al patrulea rând, președinția Spaniei va acorda o atenție specială acelor cazuri individuale extrem de, rezerva, de relevante de femei care suferă de pe urma violenței. Și se vor face declarații din partea Uniunii Europene dacă va fi nevoie. În al cincilea rând, Spania, în timpul președinției UE, va veghea pentru ca toate chestiunile legate de egalitatea între sexe, mai ales violența împotriva femeilor, să facă parte din uh, dialogul și negocierile pe care UE le are cu țări terțe. Un exemplu a fost uh, tema inclusă în dialogul între UE și Moldova, care a avut loc ieri la Chișinău, sau dialogul care va avea loc între Uniunea Europeană și Japonia privind drepturile omului mâine la Geneva. În al șaselea rând, Uniunea Europeană este de asemenea foarte activă în toate forurile multilaterale în care sunt discutate teme sau mecanisme legate de violența împotriva femeilor și femeilor și altor forme de discriminare. Un exemplu clar a fost sprijinul dat de UE inițiativei mexicane de a crea un mecanism pentru a, a analiza existența legislației discriminatorii împotriva femeilor. Deci această inițiativă ar putea să fie lansată la următorul Consiliu al Drepturilor Omului. În a șaptelea rând, Spania a inclus un punct, un punct în, toatele, în toate reuniunile COHOM privind violența împotriva femeilor, mai ales împotriva feminicidului. Pe de altă parte, la următoarea reuniune COHOM din 12 și 13 aprilie, se va discuta egalitatea între sexe și violența împotriva femeilor. În ultimul rând, trebuie să menționăm, deși pe scurt, faptul că Spania, în timpul președinției UE, va încerca să dea un impuls uh, celui, organizar, organizării celui de-a 10, celei de-a 10 aniversări a rezoluției Consiliului ONU 1325 uh, pentru femei, pace și securitate. Violența femeilor în conflicte armate este o formă gravă de violență împotriva acestora. Uniunea Europeană a elaborat divers, diferite instrumente pentru a integra în mod eficient rezoluțiile 1325, 1820, 1888 și 1889 în politica sa externă de securitate și apărare, precum și în politica de dezvoltare. Documentele menționate pentru aplicarea rezoluției um, de către UE este un element grăitor în acest sens. Uh, și de asemenea putem menționa utilizarea instrumentelor financiare pe comunitare, precum și includerea unor consilieri și experți în toate misiunile civile și militare pe care le are UE, experți pe probleme de egalitate între sexe. În ceea ce privește planurile de punere în aplicare a rezoluției 1325 la nivel național, Spania este unul din cele 9 state membre UE care au un astfel de plan și din cele 16 state ONU. Alți parteneri elaborează un instrument asemănător. Totuși, raportul publicat de secretarul general ONU privind violența sexuală împotriva femeilor și fetelor ne arată că rămân multe de făcut. De aceea Spania a propus o serie de propuneri concrete pentru a intensifica munca Uniunii Europene în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor rezoluții. Voi menționa câteva măsuri. Colaborarea cu uh, președinția belgiană pentru a pregăti cea de-a 10-a aniversare a rezoluției 1325, pe 24 martie la Madrid va avea loc un seminar organizat de Ministerul Apărării privind implementarea rezoluției 1325 în contextul uh, uh, PES, PESA mm, cu referire la femeile soldat. În ceea ce privește raportul uh, privind um, aplicarea rezoluției în cadrul OTAN, deci vom avea acest raport cu recomandări uh, în, în cadrul NATO, mă scuzați. Vom avea deci un raport privind uh, aplicarea acestei rezoluții și de asemenea vom analiza uh, aplicarea rezoluției 1325 la Peace Building Commission la ONU. Suntem convinși că lupta împotriva violenței uh, împotriva femeilor și fetelor și împotriva discriminării este un domeniu de acțiune prioritar a UE și a statelor membre în ceea ce privește drepturile omului. Este un flagel uh, foarte important, iar guvernele încep să-și dea seama de cât de gravă este această problemă, care de multe ori um, constituie un obstacol în funcționarea programelor naționale și a guvernului. Societatea civilă este activă din ce în ce mai mult, este din ce în ce mai activă în acest domeniu și de aceea noi vom încerca să conștientizăm guvernele și societatea civilă. Vom face campanii de conștientizare și vom uh, exercita presiuni la nivel înalt, mai ales acolo unde uh, această problemă nu este văzută ca atare, ci mai degrabă ca un obicei instituționalizat în societatea respectivă. Vom încerca să avem o abordare multiplă legată de sprijinul oferit victime, de pedepsirea celor care au săvârșit crimele respective, sprijinul acordat familiilor și așa mai departe. Vă mulțumesc! Ultimul vorbitor, doamna Voronic Cârno, din partea Comisiei Europene, director de la Direcția Generală privind relațiile multilaterale și drepturile omului. Doamna Arno. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să completez ceea ce au spus antevorbitoarele mele cu multă modestie, pentru că, din fericire, suntem foarte departe de violențele de pe teren descrise de colega din Congo. Mă bucur de faptul că Parlamentul European se concentrează pe această problemă pentru că avem rezoluția Consiliului de Securitate 1325 deja de 10 ani de zile. Este esențială din punct de vedere politic pentru că atunci, pentru prima dată, Consiliul de Securitate a subliniat violențele împotriva femeilor în conflictele armate, chiar dacă acesta a fost un instrument de război de mult, de foarte multă vreme. Este important, deci, uh, ca acest an să semnalăm că au trecut 10 ani de atunci. Avem uh, acordul Ban Ki-moon uh, și am putea organiza o conferință de revizuire a acestui rezoluție 1325 vom încerca să organizăm o conferință care să ducă la proiecte concrete și deocamdată mă îngrijorează puțin faptul că la nivelul ONU încă nu s-au organizat suficient lucrurile și întârziem, întârzieri, înregistrăm întârzieri și în legătură cu discuțiile privind violențele de gen. Deci cred că se vor face progrese și în acest an. În noiembrie, pentru prima dată la ONU, după o dezbatere în legătură cu Condo, s-a adoptat un plan de luptă împotriva violenței împotriva femeilor în conflictele armate, cu posibilități de sancțiuni, de monitorizare și cu numirea uh, doamnei comisar Wallström uh, ca persoană însărcinată cu anchetele la Geneva, în momentul Consiliului pentru Drepturile Omului, discuțiile privind eh, RD Congo, dar și nu numai, eh, se concentrează din ce în ce mai mult pe uh, discuțiile privind violențele împotriva femeilor. Colega din Spania a vorbit și despre abordarea generală a Uniunii în acest domeniu. Cred că e important să spunem că avem la dispoziție mai multe instrumente și o problemă este coordonarea lor coordonarea eh, instrumentelor civile și militare. Deci, pe lângă instrumentele tradiționale, după cum a spus colega mea, eh, nu este, sufici- nu este ușor să facem această coordonare între instrumentele urgente și cele care nu sunt urgente și apoi între domeniul militar și civil. Deci am încercat să coordonăm aceste lucruri. Avem discuții cu statele membre în legătură cu aplicarea planurilor de acțiune Janine a spus că Burundiul și Ruanda au planuri de acțiune în acest sens și sunt surprinsă, pozitiv surprinsă de acest lucru, pentru că până acum, dintre cele 27 de state care au planuri de acțiune în mod oficial, majoritatea sunt țări europene. Și în Africa, Liberia, Sierra Leone și încă o țară, din câte știam eu, Costa de Fildeș aveau astfel de planuri. Deci rămân multe eforturi de făcut și aceste planuri nu sunt doar o problemă de bani, e vorba și de chestiune de formare și de voință politică. Știu că este, sunt cuvinte pe hârtie pentru victime, dar este totuși important și uh, se sensibilizează forțele armate, militarii, la ce pot, în legătură cu ce pot să facă. Ne concentrăm și pe parteneriatul cu ONU privind pacea și securitatea și avem 12 țări pilot în domeniul uh, violenței împotriva femeilor, dintre, printre care se numără și de Congo cu UNIFEM. Dorim să avem un mecanism de alertă și indicatori mai preciși în ceea ce privește violențele împotriva femeilor. Încercăm de asemenea, din punct de vedere politic, Beatriz, colega de la președinția spaniolă, a spus de altfel acest lucru, încercăm să sensibilizăm uh, partenerii în cadrul dialogurilor pentru drepturile omului și dialogurilor politice și lucrăm cu Uniunea Africană în acest sens, dar e clar că nu e suficient. În ceea ce privește operațiunile civile, operațiunile electorale, care de multe ori au loc în zonele de după, um, care tocmai s-au terminat conflictele. Avem de obicei un expert în domeniul relațiilor de gen și facem formări și există puncte de contact și trebuie să aspect, aplicăm aspectele legate de gen uh, din ce în ce mai des. În ceea ce privește operațiunilor DG ECO, e nevoie și aici de o um, sensibilizare pentru chestiunile de gen, dar și uh, cele, ceea ce privește copiilor. Ne-ați spus că violurile uh, sunt o problemă a bărbaților, nu doar a femeilor, dar avem uh, de asemenea și probleme legate de copii. Uh, deci fete și băieți. Trebuie să se facă o coordonare între ONG-uri, pentru că unele uh, organizații guvernamentale lucrează în problemele femeilor, alți, altele în problemele copiilor, dar ele ar fi bine să se coordoneze. În ceea ce privește um, operațiunile în domeniul politicii de apărare, avem consultanți în domeniul gen, în uh, problemele de gen, uh, în operațiunile din Ciad și în Kosovo avem astfel de consultanți. Și aș vrea să revin aici la RD Congo, situație emblematică pentru complexitatea problemei. Ce facem în RD Congo? Sprijin uh, pentru victime, medicamente, ajutor psihologic, uh, formarea personalului, lupta împotriva impunității, ajutăm ONU în eforturile sale pentru a face reforma securitară. Și după cum au spus antevorbitorii mei, avem proiectul Rejus, cu al cărui obiectiv uh, este Uh, ca justiția să primeze în estul țării și obiectivele Rejusco au fost extinse acum la fenomenele de violențe sexuale și din martie anul trecut există o celulă pentru aceste activități, celulă finanțată de Regatul Unit și Suedia, dar încercăm și noi să facem coordonare. Încercăm să prevenim alături de UNIFEM, să facem deci prevenție și cred că este interesant și dorim să, ca acesta să devină un model, dacă îmi permiteți, uh, ne, și astfel răspundem și apelului Parlamentului că odată cu prezența reprezentanților sociali și așa mai departe, trebuie să ținem cont și de acest aspect. S-a trimis o misiune de explorare la nivelul uh, secretarului General al Comisiei și reprezentantului UE în zona Marilor Lacuri, domnul De Ghir, tocmai pe probleme de violențe sexuale. Mandatul său va, va fi prelungit și sperăm că și mandatul său va putea ajuta în acest sens. După cum a spus doamna Micanirva, ceea ce este foarte important este faptul că ajutorul trebuie să ajungă pe teren Într-adevăr, în zonele rurale nu există infrastructuri, nici infrastructuri sanitare și nici ale justiției. Voi transmite observațiile sale și de asemenea notez faptul, ceea ce a spus cu toții, că e nevoie de reactivitate. Un lucru pozitiv este faptul că acum toată lumea e de acord că e vorba de crime intolerabile și există astfel o publicitate în legătură, în legătură cu această problemă. Sper că în 2010 ne vom putea mobiliza cu toții în această direcție. E important faptul că militarii au în serios acest lucru și uh, mai ales militarii din operațiunile europene. E păcat da, să spunem acest lucru, dar dacă militarii iau în serios aceste lucruri și civilii o vor face. Deci mă încurajează acest lucru pentru că ei au uh, instrumentare și um, informații în acest sens și deci vor face sistematic aceste uh, preveniri. Um, lucrăm și cu forțele de poliție și voi transmite, bineînțeles, acest mesaj în legătură cu colaborarea cu ONG-urile, cele mici la nivel local. Am uitat să spun de asemenea că în legătura cu Congo, în instrumentul pentru democrație și drepturile omului, avem un instrument deosebit pentru această țară dezvoltat de Uniunea Europeană la, la, um, în Congo, pentru a oferi ajutoare financiare organizațiilor locale. Încercăm să avem cât mai multe contacte cu organismele neguvernamentale de, de acolo. Congo este o țară foarte mare, de aceea este greu să atingem pe cei care se află în afara capitalei Kinshasa, dar avem celule și în estul Congo, patru astfel de celule și voi transmite mesajul să se facă mai multe pentru a fi puncte de contact pe diferite teme, justiție, sănătate, interesele femeilor și copiilor. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta din punct de vedere politic uh, asupra acestor probleme. Cred că este un an esențial, având în vedere că au trecut 10 ani de la rezoluția 1325. ONU la Geneva și New York dă importanța acestui fenomen și Congoul însuși a admis și face eforturi pe această cale, s-a aș luat anumite angajamente și faptul că avem uh, o uh, reprezentantă specială pentru violențele împotriva femeilor, sper că vom face progrese. Am ascultat uh, cu atenție ceea ce au spus colegii de pe teren și voi încerca cu mijloacele noastre pe care le avem pe teren să reacționăm uh, cât mai bine. Mulțumesc! Thank you, Madame Arnaud. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamna Arnaud. Aș dori să o salut pe președinta noastră, doamna Hautela, care s-a, tocmai s-a întors în Bruxelles și acum aveți ocazia să puneți întrebări, să faceți comentarii. Am trei nume pe listă, doamna Ana Gomes, doamna Lochpiller și doamna Hautela. Ana Gomes mai întâi. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat uh, această ședință uh, consacrată unui subiect deosebit de important. În plus de aceasta, va trebui să mă scuz încă dinainte pentru că va trebui să părăsesc la un moment dat sala, uh, nu pentru că nu mi se pare interesant, ci pentru că va trebui să particip la o altă ședință la care uh, va exista, va, vor exista de asemenea și reprezentanți de partea președinției spaniole doamna ministru apărării. Ceea ce se întâmplă în Republica Democratică Congo și așa cum ne-au spus colegii noștri de pe teren, e bine, acest lucru nu este specific acestei țări. Am văzut acest lucru și în Darfur și în Balcani peste tot acolo unde au existat conflicte armate. Violența împotriva femeilor este un lucru care revine deseori. E aproape un eșec uh, al nostru, al Uniunii Europene, al comunității internaționale, al ONU, pentru că noi am neglijat aceste aspecte specifice și pentru că nu am acționat împreună. Um, da, um, munca pe care Comisia o face, președinția spaniolă o face pentru a conștientiza uh, cetățenii. Dar dumneavoastră ați spus că nu vreți să organizăm doar conferințe bla bla, ci că avem nevoie și de conferințe uh, și de mult mai mult decât atât. Situația din Congo cere din partea noastră acțiune concretă. Trebuie să acționăm. În Congo uh, uh, au fost investite foarte multe uh, resurse. Primele misiuni au avut loc în 2003 în Republica Republica Democrată Congo. Apoi, în 2006, am avut o misiune iarăși Uh, în ceea ce privește monitorizarea alegerilor. Avem misiuni uh, de formare a polițiștilor și așa mai departe. Însă toate aceste inițiative nu schimbă situația, ci din potrivă putem spune că situația se înrăutățește și noi permitem acest lucru tocmai pentru că nu ne concentrăm pe acest aspect. Deci avem nevoie de vizibilitate și asta trebuie să facem și prin lucrările Parlamentului. Uh, eu sunt de acord și sper că doamna Wallström va face o Uh, va avea o intervenție puternică, va schimba lucrurile. Este o fostă uh, comisar în uh, comisia precedentă care a colaborat foarte bine cu noi dar și noi, în Parlament, în interior, ar trebui să avem o abordare mai coerentă, mai consecventă în ceea ce privește diferitele instrumente pe care le utilizăm. Și s-a spus faptul că există instrumente diferite care sunt greu de coordonat. Aici ne aflăm în Subcomisia pentru Drepturile Omului și discutăm acest lucru, însă unde se mai întâmplă și alte uh, discuții asemănătoare, eventual la Comisia DEVE pentru că și acolo uh, mai există discuții despre relațiile cu Congo, însă unde în altă parte în, afe- în, în afara acestor două comisii. De aceea trebuie să găsim o punte de legătură între Comisia pentru Afaceri Externe, Comisia de Afaceri Juridice, uh, Comisia pentru Femei și Comisia noastră. Ceea ce eu vă propun este să considerăm drept prioritară o misiune. Noi, într-adevăr, am fost în 2006 în Republica Democratică Congo. O misiune care să meargă concret în regiunile rurale uh, și să vină cu propuneri, cu un set de propuneri concrete doar astfel vom fi în măsură să facem propuneri concrete mai departe către Comisie și Consiliu. Și, bineînțeles, sprijinul pentru victime, pedepsirea impunității, toate aceste aspecte trebuie să fie examinate în așa fel încât să vedem cum putem să uh, împuternicim pe teren femeile, pentru că acestea să nu mai fie doar victime, ci să reprezinte actori uh, activi în, uh, în societatea congoleză. Cred că acum a venit într-un târziu momentul să dăm această șansă femeilor, să le acordăm această competență, această putere. Uh, Știm Știm foarte bine că au fost femei care au candidat la alegerile ce au avut loc și acestea nu au fost alese. Trebuie să acționăm uh, în acest domeniu. Apoi mai există și problema companiilor miniere. Uh, pentru că armata care există nu poate fi utilizată în scopuri private. Deci, vedeți că avem o responsabilitate, avem o răspundere în ceea ce privește această violență permanentă împotriva femeilor. Și dacă ne concentrăm pe aceste aspecte, am putea să obținem o schimbare concretă în ceea ce privește siguranța în, pe ansamblu în Congo. Și iată, un, un caz concret în care responsabilitatea, protecția pe care trebuie să o avem noi în acest domeniu nu, e doar, nu sunt doar cuvinte frumoase, ci sunt posibilități concrete de a interveni, de a interveni concret pe teren, acolo unde noi trebuie să introducem schimbări și sper că vom avea o inițiativă din partea comisiei noastre ca urmare a acestei ședințe și că vom organiza o misiune în așa fel încât să ajungem la măsuri cât mai concrete. Mulțumesc, Ana Gomes și acum Barbara. Mulțumesc, doamna președinte. Mie mi se pare că această idee a doamnei Ana Gomes este absolut excelentă. O misie <clears throat> o misiune pe teren în Republica Democratică Congo, în zonele rurale, ar fi binevenite pentru a vedea exact ce anume se întâmplă acolo. Doresc să mulțumesc tuturor oratorilor care au intervenit, mai ales președinției spaniole care ia foarte în serios această temă și care ne-a făcut propuneri nuanțate în ceea ce privește această luptă uh, împotriva violenței uh, față de femei. Și sper că și președințiile următoare, președinția belgiană, președinția maghiară, vor merge în aceeași direcție și vor uh, considera subiectul subiectul ca fiind unul foarte important și serios. Apoi, ați indicat de asemenea cât de important este ca și ONG-urile care se află pe teren să fie implicate, să fie susținute. Doamna Arno a spus că se încearcă acest lucru, se încearcă uh, mm, să se sprijine ONG-urile uh, mici în Republica Democratică Congo prin uh, acordarea unor instrumente Uh, care să le permită să-și continue activitatea. Aș dori să știu cum anume această finanțare prin instrumentul pentru democrație și drepturile omului va uh, fi realizată tocmai către aceste ONG-uri. A spus că trebuie să susținem activiștii care luptă, activistele care luptă împotriva violenței sexuale. Ați vorbit despre femei, despre uh, bărbați, ați evocat faptul că uh, trebuie să punem accentul pe dreptul la integritatea fizică și cred că acest lucru uh, figurează oarecum pe ordinea de zi pentru că, din câte știu eu, există uh, un raport care va examina tocmai această chestiune și anume uh, situația apărătorilor drepturilor omului. Noi, în subcomisia noastră, dacă nu mă înșel, am avut la un moment dat, am comandat la un moment dat un studiu uh, un studiu care trebuia să analizeze cum anume diferitele ONG-uri acționează în ceea ce privește aplicarea, uh, monitorizarea modului în care se aplică Convenția 1325. Noi vrem să vedem în cadrul Parlamentului dacă această convenție este cu adevărat aplicată. În cazul în care știu că această convenție a fost transpusă în lege națională și ar trebui să se aplice, dar poate că ar fi bine să vedem în cadrul comisiei noastre, pe durata acestui an, dacă nu cumva ar fi bine să avem o rezoluție care să fixeze niște norme uh, minime pentru aplicarea concretă a acestei convenții 1325. Poate că ar fi o contribuție importantă, având în vedere faptul că se împlinesc zece ani de când există această convenție, se vor împlini zece ani în luna octombrie. Și, ă, într-adevăr, sunt de acord cu ceea ce spunea reprezentanta Comisiei. Nu e suficient doar să ratifici rezoluția 1325, ci trebuie să vezi cum exact aceasta este în mod concret și aplicată. Regretăm faptul că doar 11 state din Uniunea Europeană au ratificat această rezoluție. Țara mea, Germania, din păcate, nu se numără printre cele 11 state. Și se pare că statele de dimensiuni mai mari nu reușesc să obțină aceste planuri naționale pentru a ratifica uh, această rezoluție. Avem nevoie de un astfel de plan național. În sânul comisiei ar fi bine să, uh, comisiei noastre, sub comisiei noastre să adoptăm o rezoluție cu privire la această rezoluție 1325. Mulțumesc, doamna Hautala. Kiitos Laima, että olet johtanut tätä kokousta ja pyydän anteeksi, että Mulțumesc. Mulțumesc colegei mele care a luat președinția comisiei în această dimineață. Din păcate, avionul meu de la New York a venit cu trei ore întârziere. Această problemă a violenței împotriva femeilor în zonele de conflict uh, a fost discutată de multe ori în această comisie, sub care și Comisia pentru, um, pentru femei, Ban Ki-moon, secretarul general, uh, a folosit termeni foarte fermi în intervențiile sale. Este o problemă foarte gravă și deci abordată la nivel foarte înalt. M-am întâlnit și cu comisarul ONU și directoarea sa de cabinet, doamna Jessica Knighton, la New York deci, uh, problemele de gen trebuie introduse în toate politicile pentru drepturile omului. Am concentrat asupra faptului că în momentul în care femeile participă la procesele de decizii pentru rezolvarea conflictelor, progresele sunt evidente în domeniul drepturilor omului și acțiunea președinției uh, spaniole a fost subliniată în această ședință la ONU și putem spune că toate aceste propuneri făcute în cadrul acestei subcomisii, ținând cont de ceea ce a făcut Comisia Europeană, a fost în centrul atenției, pentru că Având în vedere că au trecut 10 ani de la adoptarea rezoluției 1325, avem ocazia să punem în aplicare proiecte complete pentru a accelera procesul. E păcat că doar 17 țări au uh, astfel de planuri de acțiune. Iar doamna comisar Wallström și rolul său Mm, mandatul său este limitat în ceea ce privește um, violența sexuală și cea împotriva femeilor în conflictele armate. Cred că după mm, mine ar fi bine să ca acest mandat uh, să fie extins uh, la contribuția femeilor la negocierile pentru a ieși din conflictele armate. S-au obținut rezultate, dar, din păcate, foarte puține femei se află la masa la negocierilor. De aceea, situația impunității continuă. Și faptul că aceste crime nu sunt uh, pedepsite este legată și faptul că atenția părților la conflict nu este atrasă asupra lor. Trebuie de asemenea să se facă cercetări în legătură cu aplicarea rezoluției 1325 uh, și sunt absolut de acord uh, cu ideea de a avea o rezoluție a Parlamentului European pe această temă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu mai văd pe nimeni care ar dori să ia cuvântul. Deci, Dau din nou cuvântul uh, celor care au făcut uh, prezentări la început. Dacă doresc să reacționeze la ideile și propunerile colegilor, vă rog cât mai pe scurt, pentru că mai avem și alte puncte pe ordinea de zi. Vă rog. Ja, ich antworte auf Deutsch und versuche mich. Mulțumesc, voi Răspund în limba germană și voi încerca să fiu cât mai succintă. Într-adevăr, ceea ce a spus Janin este esențial și de asemenea e nevoie de candidați, uh, de candidate la alegeri pe care trebuie să le sprijinim. Aceste politiciene din Congo sunt foarte competente și merită sprijinul nostru. Ar fi o ocazie bună pentru Uniunea Europeană, de exemplu, să le invite aici la Bruxelles pentru ca dumneavoastră să vă puteți convinge de competența lor. Ar fi o cale de a le sprijini. În ceea ce prește colaborarea cu ONG-urile pe teren, nu voi, voi reveni acum la acest lucru, însă vreau să subliniez importanța acestor ONG-uri locale. Doamna Arno a spus și același lucru, reprezentanta președinției spaniole de asemenea. Uh, și sper să avem ocazia să ne întâlnim uh, din nou pentru a discuta uh, mai pe larg. Trebuie să vedem ce anume a reușit, care au fost uh, problemele, trebuie trase învățăminte pentru a putea îmbunătăți situația. E drept că pe hârtie există promisiuni frumoase, însă pe teren nu se întâmplă nimic și de foarte multe ori cei implicați pe teren știu ce se întâmplă. Toate aceste femei activiste știu care este realitatea și cu ele ar trebui discutat. Deci fără aceste cunoștințe la nivel local, cuvintele nu rămân decât pe hârtie. În ceea ce privește acum niște norme minime pentru aplicarea rezoluției 1325, da, ar fi o bună contribuție din partea UE, însă s-ar putea crea totuși probleme. E drept că totul uh, apare deja în documente de la Beijing, am avut rezoluția ONU, însă la ce folosesc aceste vorbe pentru femeile de pe teren dacă nu se controlează punerea în aplicare acestei rezoluții. Mă gândesc la Congo, la modul în care justiția, poliția sunt gestionate zi de zi în această țară și în alte țări. Controlul, monitorizarea, prin urmare, sunt esențiale. De asemenea, puțin mai devreme am făcut o revendicare, am cerut să se creeze un post uh, al unui reprezentant special pentru violența împotriva femeilor, o persoană care să poată pune la oaltă toate cunoștințele și toate experiențele pe care le avem, le avem în domeniu. Deci nu ne putem uh, mulțumi să acordăm acest dosar important unor oameni care sunt deja foarte ocupați și au multe alte lucruri pe cap. Deci ar trebui să existe o persoană care să se ocupe de acest subiect uh, cu normă întreagă. Într-adevăr, am luat uh, act de toate intențiile bune, însă spun încă o dată că trebuie să ne concentrăm eforturile mai bine și deplâng un lucru încă o dată. Doar 11 țări au planuri de acțiune în Uniunea Europeană pentru rezoluția 1325, iar în ceea ce privește Germania e chiar scandalos. Deci de ani de zile autoritățile germane cred că nu e necesar să aibă un astfel de plan de acțiune. E inacceptabil țările noastre europene practic uh, îi lasă nepedepsiți pe cei care au săvârșit uh, aceste crime violente. Președintele FDLR, de exemplu, putea să trăiască liniștit în Germania, avea statutul de azilant politic. El era practic cel care a dat uh, ordinul pentru a săvârși multe masacre. Există de asemenea și alte persoane de genul lui care locuiesc în um, Belgia sau în Franța. Deci persoane care au săvârșit astfel de crime sau care au comandat astfel de crime. Deci ar fi foarte bine să încercăm să Uh, punem ordine în toate aceste lucruri și să vedem care este situația. V-ați referit de asemenea la misiunea ONU, misiunea Uniunii Europene, mă scuzați, uh, în care există și un consilier pe probleme de egalitate între sexe. Noi am luat legătura cu acest consilier la Kinshasa. Este o doamnă din Suedia care zilnic primește plângeri foarte multe plângeri se referă la femeile soldați din, uh, din forțele internaționale care sunt și ele victimele violurilor și de multe ori aceste forțe nu știu cui să se adreseze, deci nu există un ghișeu, un birou uh, la care femeile să se adreseze pentru a denunța aceste crime. Deci e vorba de femeile care fac parte din forțele militare internaționale. Nu vorbesc acum de femeile și de fetele care sunt victimele violurilor uh, săvârșite de soldații din forțele internaționale. Deci nici în acest caz nu există un ghișeu, un birou pentru a depune plângere. Și ar trebui să se creeze așa ceva. Așa cum a spus Janin, ar fi nevoie și de un uh, birou la Bruxelles deoarece la Bruxelles nu există nicio uh, niciun element practic oficial care să monitorizeze ce se întâmplă în Congo. Beatriz, din partea președinției spaniole, mulțumesc pentru toate comentariile pozitive legate de munca președinției spaniole în acest domeniu. În ceea ce privește spusele doamnei Gomez, privind nevoia de a avea o coerență în ceea ce privește acțiunile menite să combată acest flagel și acțiunile concrete pe teren. Și în ceea ce privește propunerea dumnei de a trimite o misiune concretă în uh, Republica Democratică Congo, idee pe care o sprijinim în principiu. Trebuie să vă spun că ne-am dat seama că există această nevoie și tocmai de aceea am încercat să stimulăm, așa cum spuneam mai devreme, redactarea de strategii locale la ambasadele Uniunii Europene. Asta pentru că suntem de părere că actorii locali, deci pe teren, ambasadele, sunt uh, instituțiile cele mai bine plasate la nivel local pentru a vedea ce instrumente funcționează, ce instrumente nu funcționează, pentru a vedea cum le pot integra și cum se poate îmbunătăți situația. Sper că aceste strategii locale să poată duce la o mai mare coerență pe teren. Referitor la comentariile doamnei Lochbiller, care și-a exprimat speranța ca acțiunile noastre să fie de durată și să fie preluate și de președinția belgeană și maghiară. Eu una sunt sigură că așa se va întâmpla, avem legături strânse cu președinția belgeană și maghiară pe marginea acestor teme și priorități pe care le încurajăm. Deci vă spunem că există acel termen până în 2012 pentru a ne asigura că și personalul de la ambasade care se schimbă va avea o continuitate în ceea ce privește activitatea sa promovarea egalității între sexe și lupta împotriva violenței uh, față de femei, conflictele armate, e o prioritate, sunt priorități nu doar pentru președinția spaniolă, ci pentru Uniunea Europeană. E un ax transversal din acțiunile noastre viitoare, așa cum uh, a arătat de foarte multe ori în intervențiile sale și baroana Ashton. În ceea ce privește acum propunerea de a redacta o rezoluție privind norme minime legate de implementarea rezoluției 1325. Ar putea fi o idee interesantă, după părerea mea. Să nu uităm însă că au început deja foarte multe eforturi de redactare a unor standarde minime. Eforturi conduse mai ales de UNIFEM, care analizează și elaborează în momentul de față niște indicatori globali care să poată ilustra, măsura și evalua gradul de implementare și punere în aplicare a rezoluției 1325. Acești indicatori elaborați vor fi prezentați Consiliului de Securitate ONU în aprilie anul acesta, cel puțin așa este preconizat, deci va fi interesant să vedem uh, rezultatele acestui exercițiu în care este implicată activă uh, și Uniunea Europeană, după care vom vedea ce alte instrumente vor fi necesare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Arno? Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Pentru a relua prezentarea făcută de reprezentanta Spaniei. Într-adevăr, în ceea ce privește acest indicator, colaborăm cu UNIFEM, vom trimite un chestionar diferitelor misiuni PESA pe care le are UE și tuturor delegațiilor din țările aflate în conflict sau în situație post-conflict. Și așa cum a spus și Beatriz, acești indicatori au ca scop uh, evaluarea abordării globale pe care o are Uniunea Europeană în ceea ce privește punerea în aplicare a rezoluției 1325. În ceea ce privește comentariul doamnei Hautala în legătură cu mandatul prealimitat al reprezentantului special al secretarului general ONU. Uniunea Europeană a avut întotdeauna această poziție. Noi am încercat să extindem cât mai mult acest mandat, nu am reușit, însă trebuie să vedem lucrurile într-o perspectivă temporală. E un proces care a fost uh, lansat, deci vom încerca să extindem acest mandat, așa cum a sugerat și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Aș avea câteva precizări în ceea ce privește planurile naționale de punere în aplicare a rezoluției 1325. Există studii despre modul în care se aplică această rezoluție 1325 în Rwanda, Burundi și Republica Democratică Congo. Tocmai intenția este să obținem un plan regional de punere în aplicare a acestei rezoluții. Având în vedere că regiunea Marilor Lacuri se limitează doar la aceste țări, aceste trei țări, uh, ne-am, ne, ne -am întâlnit în luna august uh, în Burundi și am ajuns la concluzia că e prea devreme pentru a elabora un plan regional. Și pentru a, uh, și ni s-a părut că ar fi mai bine să extindem această arieră geografică, să cuprindem 11 țări, în așa fel încât membrii conferinței uh, regiunii Marilor Lacuri să poată și aceștia să elaboreze planuri naționale înainte de a defini un plan regional care să includă acele 11 țări, printre care și Ruanda, Burundi, Uganda, Re Tanzania, Republica Democratică Congo, Angola, Republica Populară Congo, Republica Centrafricană, Kenya, Sudanul, și mi se pare mie că lipsește o țară la num- număr. În fine, deci vedeți că ne aflăm într-un proces, un proces de elaborare a planului nostru regional de punere în aplicare. Pentru că studiile ne-au demonstrat în mod clar că această rezoluție nu se aplică așa cum trebuie în regiunea Marilor Lacuri. Evident, planurile noastre naționale există, de altfel Republica Democratică Congo are un astfel de plan. Thank you Mulțumesc, mulțumesc tuturor oratorilor, tuturor colegilor care au participat la această dezbatere și dacă observațiile dumneavoastră se referă la monitorizarea ulterioară, s-a menționat deja faptul că în septembrie se vom plini 10 ani de când există această rezoluție a uh, Națiunilor uh, Unite. De asemenea, s-a menționat faptul că există un studiu al Comisiei în ceea ce privește modul în care se implementează politicile Uniunii Europene ca urmare a acestei rezoluții 1325 uh, și există un document, linii directoare pentru drepturile omului în situații de conflict armat. Uh, bineînțeles, vom avea ocazia să revenim asupra acestui subiect în momentul în care acest studiu va fi prezentat în septembrie. Apoi, în ceea ce privește resursele financiare și instrumentele pentru stabilitate, uh, subcomisia noastră s-a uh, implicat în acest uh, domeniu și s-a cerut o abordare globală. Uh, asta a fost cerut de mai mulți oratori. De asemenea, s-a cerut organizarea unei misiuni în Republica Democratică Congo. S-a subliniat faptul că nu există o linie bugetară pentru astfel de proiecte de gen, pentru a include dimensiunea de gen Uh, proiecte care să fie uh, țintite către populațiile locale. Deci ar fi nevoie de resurse financiare suplimentare pentru astfel de proiecte. Toate aceste elemente vor fi abordate în contextul discuțiilor referitoare la instrumentele de stabilitate. De aceea e nevoie ca... Uh, noi avem un grup de lucru stabilit în, în, în acest sens și trebuie să ținem seama și de acest lucru. Apoi, în ceea ce privește situația specifică uh, proprie Republicii Democratice Congo, acest lucru trebuie să devină o prioritate, o prioritate clară în uh, documentul strategic pe țară pe care îl vom discuta. Și, de asemenea, trebuie să ținem seama de faptul că vor avea loc alegeri anul acesta în Republica Democratică Congo și cu siguranță că vom reveni asupra situației din această țară un pic mai târziu anul acesta. Iată, cam asta este tot cu privire la acest punct de pe ordinea noastră de zi și acum putem trece la punctul următor de pe ordinea noastră de zi și anume politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului. Raportorul nostru este președinta subcomisiei noastre, doamna Heidi Hautala, Comitetul principal este comisia, comisia principală este comisia AFET și acum examinăm proiectul de raport. Doamna Hautala, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Textul pe care îl aveți în fața ochilor și sper că l-ați uh, primit în diferite versiuni lingvistice este aproape același cu cel care a fost prezentat ca un document de lucru în ședința noastră uh, din ianuarie. Dar ar trebui acum să analizăm propunerile concrete care au fost integrate uh, în acest raport. Aș dori să mulțumesc pentru contribuțiile pe care le-am primit din partea multor actori din societatea civilă, din partea instituțiilor europene. Sunt foarte încântată să văd că președinția spaniolă pune accentul pe importanța uh, protecției apărătorilor drepturilor omului și văd că și Comisia dorește să colaboreze îndeaproape și uh, într-un mod mai coordonat cu Parlamentul. Sper deci că propunerea pe care propunerile pe care le-am integrat în acest raport se vor bucura de un sprijin suficient în așa fel încât să fie adoptate și implementate. Însă deocamdată e vorba doar de un proiect de rezoluție și cu siguranță vom avea ocazia să introducem noi idei în acest text. Prima parte a sugestiilor se referă la uh, posibilitatea, prin intrarea în vigoare a tratatului de la Sabona, care, se, uh, care apare ca urmare intrării în vigoare a tratatului de la Sabona, faptul că avem un înalt Uh, reprezentant, ca, a cărei muncă va cuprinde și aspectul acesta al uh, protecției apărătorilor drepturilor omului prin diferite mijloace. Spre exemplu, ar trebui să se asigure că există o implementare concretă a măsurilor de protecție. Ar trebui să supravegheze uh, aproape la nivel local modul în care apărătorii de drepturilor omului beneficiază de protecția pe care le poate oferi Uniunea Europeană. Eu sunt de părere că deocamdată există un deficit în acest domeniu, pentru că nu există angajamente cu caracter obligatoriu. Și uh, nu, am senzația că aceste uh, măsuri încă nu sunt pe deplin aplicate. Iată deci unul din scopurile textului nostru. Apoi, de asemenea, Serviciul pentru Acțiune Externă al Uniunii Europene uh, trebuie să aloce suficiente resurse pentru protecția apărătorilor drepturilor omului. Au fost de asemenea și câteva cerințe din partea președinției spaniole pentru a obține numirea unui uh, agent local de uh, legătură, un ofițer local de legătură uh, care să poată acționa în acest domeniu. Nu știu ce decizii au fost luate până în prezent în acest sens. Apoi, în al doilea rând, propunerea se referă și la faptul că avem nevoie de o abordare mai coerentă și mai sistematică în ceea ce privește politicile de, pentru drepturile omului Spre exemplu, există propuneri pentru a avea o întâlnire anuală uh, a diplomaților, uh, care ar fi un mijloc foarte bun nu numai pentru a conștientiza diplomații care se află în misiune pe teren, ci și pentru a-i convinge că au anumite răspundere în ceea ce privește apărătorii drepturilor omului. Uh, ei trebuie să se asigure că nevoile acestora sunt acoperite. Perspectiva de gen este de asemenea subliniată. După cum știm, femeile care activează în acest domeniu al apărării drepturilor omului se află de multe ori în situații de risc în, modul, în momentul în care își uh, desfășoară munca lor. De asemenea, ne referim la faptul că dialogul cu privire la dreptul omului trebuie să fie unul mai eficient. Și cred că Uh, mai sunt multe de făcut în acest domeniu. Mai sunt multe de făcut până când dialogul acesta referitor la drepturile omului va fi într-adevăr unul activ și va ține într-adevăr seama de Uh, diferitele uh, concluzii ale întâlnirilor la nivel înalt, uh, ale negocierilor care există între Uniunea Europeană și țările terțe. Subliniem de asemenea faptul că avem nevoie de o independență care să fie asigurată organizațiilor fără ONG-urilor care activează în domeniu. De asemenea, trebuie să analizăm de asemenea modul în care sunt gestionate dosarele individuale Uh, și mai există și o idee specifică în aliniatul 17, care propune ca această listă a cazurilor individuale ar putea să fie o, o, o metodă de a uh, întări acțiunea Uniunii Europene în acest domeniu. Și cred că este important acest lucru și sunt conștientă de faptul că există anumite riscuri în momentul în care faci o astfel de propunere. Dar există și foarte multe cazuri când publicitatea este exact ceea ce uh, e cel mai necesar. E nevoie de cazuri, există cazuri în care discreția, bineînțeles, va duce la un rezultat mai pozitiv. În fine, Vom continua activitatea noastră în favoarea apărătorilor drepturilor omului prin instrumentul pentru democrație și drepturile omului și asta printr-o susținere directă și așa mai departe. Cea de-a treia categorie de propuneri se referă la transparență și vizibilitate în ceea ce privește măsurile de protecție uh, pentru apărătorii drepturilor omului. Uneori e bine să ai un dialog, uneori e bine să publici nume, cazuri individuale de aceea trebuie să fim atenți la aceste liste. O astfel de vizibilitate uh, a acțiunilor Uniunii Europene ar fi binevenită tocmai pentru a apăra uh, pe cei care promovează drepturile omului. E nevoie de astfel de măsuri. asemenea, se lansează și un apel înaltului reprezentant al Uniunii Europene, în așa fel încât ea să se întâlnească uh, în mod repetat cu reprezentanți ai ONG-urilor la nivel local și regional. Și această cerință este una foarte bună, pentru că înțeleg foarte bine că biroul înaltului reprezentat încă este în uh, faza de a se definitiva. Și este evident că ne, uh, trebuie să cerem ca pe viitor să existe o supraveghere sistematică a acestui uh, aspect, a acestui dosar. Apoi, menționăm de asemenea și rețeaua premiului uh, Saharov, lansat în 2008 uh, de către Parlamentul European. Iată un element suplimentar care se poate adăuga gamei noastre de instrumente din acest domeniu. Iar ultima categorie de propuneri din aliniatul 23 și mai departe se referă la faptul că e nevoie de o acțiune mai coordonată și orientată mai mult pe obținerea de rezultate. Aici Se menționează și ghidul uh, care există cu privire la uh, modul în care se acordă vizele, ghid care poate fi utilizat și care trebuie să fie utilizat pentru a susține activiștii, activistele care au nevoie de protecție și care cer să părăsească o anumită țară pentru că se află acolo în pericol. Uh, această mai există și o altă posibilitate care încă nu figurează în text și anume de a îmbunătăți această procedură de uh, acordare a vizelor pentru apărătorii drepturilor omului. Apoi, în aliniatul 26 se salută inițiativa președinției cehe cu privire la uh, orașele așa zise adăpost. Uh, aceste orașe pot primi anumiți apărători ai drepturilor omului, îi pot uh, adăposti uh, timp de o anumită vreme, atâta vreme cât este necesar. Uh, în momentul în care redactăm acest raport, bineînțeles, putem găsi diferite inițiative care să meargă în același sens și putem reformula uh, această, această inițiativă prevăzută de uh, președinția cehă. A fost oarecum curios că în audierea noastră din luna ianuarie, uh, Uh, a reieșit în mod clar că una dintre inițiativele majore în acest domeniu uh, și eu nu știam că era o inițiativă majoră în domeniu, eu nu știam că era o inițiativă a președinției cehe. Deci, cred că, într-adevăr, putem să intervenim în acest domeniu pentru a obține o mai bună coordonare, uh, pentru a îmbunătăți rezultatele inițiativei. Iar, în final, aș dori să subliniez că în acest raport se cere de asemenea o mai bună cooperare între diferite organizații europene la nivel internațional, pentru că nu numai Uniunea Europeană se ocupă de protecția apărătorilor drepturilor omului, ci și Consiliul Europei, în mod evident, Națiunile Unite, precum și un număr mare de alte societăți, instituții și organizații internaționale. Iată deci punctele principale ale acestui proiect de raport. Nu voi intra în detaliu, însă aștept cu uh, nerăbdare comentariile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră, cel puțin cele din partea raportorilor din umbră, pe marginea acestui document. Thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Yes, our shadow reporters on behalf of... Raportorii din umbră, numele grupurilor politice sunt Laszlo Tökes, Vitorio Prodi, niciunul nu este prezent astăzi. Domnul Vitorio Prodi a fost prezent la începutul ședinței și ne-a lăsat uh, notele sale scrise și doamna Maria Șache din partea liberalilor. Vă rog să faceți semn dacă doriți să spuneți ceva, da? Între timp doresc să urez bun venit delegația apărătorilor drepturilor uh, omului de la Fundația Romed pentru Drepturile Omului, uh, organizația rețelei pentru drepturile omului Euromed. Doi reprezentanți ai acestei fundații sunt printre noi, domnul Dristel Iazami, președintele Fundației Euromed pentru Drepturile Omului și secretarul general al Federației Internaționale Legi, Legilor Drepturilor Omului și domnul Camaris, care reprezintă și dânsul rețeaua, rețeaua Euromed. Dacă doriți să interveniți acum, vă dau cuvântul. Vă rog. Mr. Camaris? Domnul Tamaris? Nu. Domnul Driseriasemi, vă rog. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor, doamnelor și domnilor deputați. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ne dați astăzi cuvântul cu ocazia prezentării acestui raport, care pentru noi este strategic și pertinent după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în momentul în care serviciile de acțiune externe ale Uniunii Europene se creează, se organizează doresc să vă felicit, să vă prezint complimentele mele pentru, capacitatea, pentru calitatea acestui raport. Sunt președintele Fundației Romed de sprijin pentru cei care aptă, apără drepturile omului, fundație creată de rețeaua Romed, dar care este astăzi independentă și este o fundație care oferă sprijin financiar și doar sprijin financiar celor care apără drepturile omului în situațiile de urgență celor care apără drepturile omului și nu pot uh, să aibă acces la finanțări din diferite motive analizate în raport sau care lucrează pe teme delicate, sensibile în regiune, mai ales drepturile personale, uh, drepturile individuale și libertățile personale. Este deci o fundație care are acțiune complementară organizațiilor internaționale și regionale de apărare a drepturilor omului. Noi acționăm doar la nivel de finanțare. Particularitățile fundației sunt, pe de o parte, faptul că acționează doar pe plan financiar și, în al doilea rând, uh, Consiliul său de administrație este format din colegii prezenți aici și din uh, cei care au apărat drepturile omului, uh, de, care au experiență în acest domeniu de peste 25 de ani, de exemplu, Colegul meu, uh, care se află alături de mine, a, a condus biroul a, a pentru Africa și Orientul Mijlociu la Fundația Ford sau la Human Rights Watch și astăzi se, afl, se ocupă de același sector geografic la Centrul Internațional pentru Justiție în Tranziție. Dorim să reacționăm rapid. Uh, intervențiile noastre financiare sunt confidențiale și ajutorul nostru financiar uh, face parte dintr-un proces de uh, capacity building uh, la partenerii noștri. Avem patru zone prioritare, Algeria, Tunisia, Egiptul și Siria, în care doamna Ashton va merge în curând într-o parte dintre aceste țări. Am sprijinit 200 de apărători de drepturi ale drepturilor omului și asociații cu 2 milioane și jumătate de euro și fondurile noastre vin în parte de la Uniunea Europeană. Pentru a vă da un exemplu concret al acțiunii noastre, mai multe congrese din aceste țări a religiilor drepturilor omului din regiune au, s-au ținut uh, cu sprijinul financiar al fundației. Era rapoartele de activitate ale ONG-urilor din regiune au putut fi publicate și au putut circula la nivel internațional tot datorită intervenției noastre și în multe cazuri um, ajutor medical de urgență sau ajutor pentru familiile celor care apără drepturile omului au putut fi oferite. Voi da acum colegului meu cuvântul pentru a face observațiile în, numărul, în numele fundației, dar și în numele rețelei Euromed. Este în poziție bună să o facă pentru că acum 10 zile casa sa de la Tunis a fost încercuită de, po- de poliție și nimeni nu putea să meargă la domiciliul său și numai după greva foamei și mobilizarea internațională a putut în sfârșit să își recâștige libertatea de a circula. Vă rog. Mulțumesc. Vă rog, domnule Șamaris. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, bineînțeles, uh, sunt de acord cu tot ceea ce a spus uh, colegul meu, președintele Dris Eliazami, și doresc și eu uh, să-mi exprim opinia pozitivă în legătură cu raportul dumneavoastră, pentru care vă felicităm. Este cu atât mai important pentru noi cu cât cunoaștem care sunt constrângerile care se confruntă um, um, politicile și oamenii politici din uh, statele membre. De curând la Tunis a avut loc uh, mm, ședința subcomisiei pentru drepturile omului UE Tunisia. Este o constatare amară, dar adevărul este că reprezentanții societății civile n-au avut nicio posibilitate de a lua contactul cu această subcomisie au fost ignorați complet de președinția spaniolă. Deplor acest lucru pentru că la Madrid am fost primiți în mod călduros. Deci, acțiunea dumneavoastră este foarte importantă, având în vedere această situație. Eu uh, voi vorbi pe scurt în legătură cu câteva elemente. Primul uh, este importanță subliniată și în raport, dar trebuie să subliniez încă o dată importanța dreptului și libertății de asociere, problemă majoră a regiunii noastre în general. Cred că în dialogurile viitoare, în legătură cu drepturile omului, trebuie să figureze cu orice preț în mod foarte explicit, ca element permanent, îmbunătățirea dreptului și libertății de asociere în lege și în practică. Anumite observațiile ale dumneavoastră sunt importante din acest punct de vedere, dar insist asupra faptului că în regiune, în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, multe asociații, din ce în ce mai multe, invită la dia- invitate la dialog sunt uh, ONG-uri false. Sunt considerate de multe ori reprezentanțe exclusive ai societății civile, dar trebuie să facem o diferență între societatea civilă și societatea servilă față de stat. Trebuie să se pună să dea importanță și uh, amenințărilor uh, cu care se confruntă familiile, o chestiune crucială pe care o abordați, dar după părerea mea nu suficient de în profunzime. Uh, E vorba de dreptul de a primi fonduri. Declarația onu în acest sens a fost foarte clară, dar ne considerăm cu dificultăți majore în Egipt, Tunisia, Algeria și de curând Asociația Tunisiană a Femeilor Democrate uh, și-a văzut fondurile blocate, fonduri fonduri dedicate sprijinirea aplicării instrumentului drept, pentru drepturile omului a Uniunii Europene. Trebuie să crească sprijinul direct apăr, oferit celor care apără drepturile omului care se află în dificultate. Și acum trec la ultimul punct al prezentării mele. Aș dori să atrag atenția sub comisiei dumneavoastră asupra măsurilor de urgență, care sunt esențiale și măsurilor pe termen scurt și lung um, în domeniul azilului și îngrijirii. La aliniatul I, 2 și 3 vorbiți despre necesitatea de a um, reacționa la absența unei strategii permanente în situații problematice și încurajarea uh, apărătorilor drepturilor omului de sex feminin. Transparența este foarte importantă, așa cum spuneți și dumneavoastră la pagina 19 și ne bucurăm că există aliniatele 25 și 26 privind vizele de urgență, orașele de azil și aliniatele 29, 30, 31 care se referă la ghișeul unic pentru cei care apără drepturile omului în cadrul serviciului extern al UE. Am dorit mai multe garanții în ceea ce privește fezabilitatea și aplicarea, mai ales din punct de vedere al confidențialității acestor prevederi. Atâtea inițiative, măsuri și proiecte pe care le sprijinim, bineînțeles, în mod viguros și sperăm că ele să fie aplicate cât de repede, în mod sistematic și sperăm să ne aducem contribuția în mod util, mai ales pentru a face față la ceea ce numiți dumneavoastră în mod foarte pertinent deficit de aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem două persoane care au cerut să ia cuvântul. Prima persoană, doamna Maria Șaca, raportor din umbră în numele grupului ALDE. Domnul Preda este următorul. Vă mulțumesc. Le mulțumesc și eu oaspeților pentru explicațiile lor. E un bun proiect de raport, foarte cuprinzător și m-am bucurat să aud comentariile privind uh, conștientizarea. E foarte important. Câteva din elementele care ar putea fi aprofundate se referă la modul în care programele de drepturi ale omului și mai ales uh, programele de protecție a apărătorilor drepturilor omului vor fi incluse în serviciul de acțiune externă. Vom avea nevoie de o abordare complexă și integrată, deoarece drepturile omului intră în joc și în alte politici uh, externe, cum ar fi misiunile de menținere a păcii. Un alt uh, element care devine din ce în ce mai important în ceea ce privește politica externă și drepturile omului este dimensiunea online. S-au făcut uh, trimiteri la acest lucru, ceea ce e bine, însă nu am elaborat pe deplin niște instrumente legate de libertatea de expresie pe internet, de exemplu. Ar trebui să explicăm aceste lucruri într-un mod mai general, eventual să colaborăm și cu comisara Reding, comisarul pentru agenda digitală. Putem vedea de asemenea ce rol pot juca noile tehnologii ale informației și comunicării în ceea ce privește informarea populației în legătură cu drepturile sale. Deci sunt uh, domenii pe care ar trebui să le explorăm pentru a conștientiza și mai mult în um, legătură cu ele. Un alt element important, credibilitatea. Deci când vrem să vorbim cu restul lumii, trebuie să vedem care este situația drepturilor omului în Uniunea Europeană. Deci sunt curioasă dacă au avut loc conversații în legătură cu acest lucru, să vedem cum se face această legătură la nivel intern în privința standardelor legate de drepturile omului, deci pentru a vedea cum ne putem adresa restului lumii. Azi dimineața am discutat despre programul legat de comerț și drepturile omului, ceea ce e important, deoarece comerțul poate fi folosit drept uh, unealtă Iranul este un exemplu recent când uh, poți stimula și pedepsi pe de o parte. Aș vrea să intrăm într-un dialog și cu lumea afacerilor în ceea ce privește drepturile omului și aș vrea ca asta să se facă în mod obișnuit. Dar aceste schimbă, schimburi nu se fac uh, neapărat în mod regulat. Cât despre statele membre, suntem cu toții conștienți de faptul că trebuie evaluată eficiența asistenței pentru dezvoltare sau altor programe de politică externă, uh, axându-ne pe drepturile omului. Deci niște standarde de referință sunt importante aici, așa numite etaloane. De asemenea, să vedem problema vizelor pentru apărătorii drepturilor omului. Eu am adresat întrebări parlamentare în Olanda, unde avem această problemă importantă strâns legată de faptul că trebuie să le reamintim statelor membre care sunt angajamentele pe care și le-au luat. Trebuie de asemenea să ne coordonăm, să vedem ce instrumente avem la dispoziție pentru ca acești apărători ai drepturilor omului să nu rămână doar un subiect de conversație, de predilecție, ci să vedem cum îi putem ajuta la nivel intern, național. Deci ar trebui să fie o prioritate. De asemenea, să vedem care este coerența dintre politicile naționale și să vedem dacă sunt complementare aceste politici. Asta pentru că există diferențe culturale. Anumite state aleg eventual să se axeze pe anumite teme din motive de politică internă, de exemplu, și în ceea ce privește drepturile omului. Deci coerența și complementaritatea sunt două aspecte care trebuie analizate. Și de asemenea ar trebui să evaluăm ceea ce se întâmplă la nivel um, transatlantic, deci în domeniul drepturilor omului. Vă mulțumesc, aștept, aștept bineînțeles să discutăm pentru a îmbunătăți și mai mult acest raport. Domnul Cristian Preda. Doamna președinte, um, am să intervin, um, am să intervin mai întâi uh, la Japie, c'est bon, c'est ai pus, It's okay, no? Um, Uh, o să intervin, deci, în, primul rând, uh, um, la rugămintea domnului Laszlo tks care este shadow raportor pentru PPE și care, din păcate, nu a putut fi um, astăzi aici. Uh, și pe urmă voi avea și o intervenție um, în numele meu. Domnul Tökes m-a rugat să vă prezint următoarele lucruri. Dorește, în primul rând, să felicit autorul pentru uh, pregătirea unui asemenea document, unui asemenea raport. considerând de asemenea că este de salutat decizia comitetului nostru de a iniia un asemenea raport câtă vreme drepturile omului sunt uh, o valoare esențială a Uniunii. Uh, domnul Tăcheș dorește de asemenea să reamintească faptul că Uh, apărătorii drepturilor omului sunt uh, actori esențiali ai um, schimbării și ai procesului democratic în țările lor și uh, de aici decurge o obligație și o responsabilitate pentru țările democratice de a i apăra. trei sunt chestiunile care sunt expuse de colegul meu în privința raportului prezentat și Uh, prima dintre aceste chestiuni privește relația cu uh, EU Guidelines on Human Rights, uh, elaborată în 2004 și revăzută în 2008. În viziunea lui Laszlo Tökes, colegul meu, raportul ar trebui să um, preia, să exprime mai bine ceea ce EU Guidelines în versiunea sa din 2008 exprimă în uh, uh, acest sens, uh, domnul tks consideră că instrumentele deja existente nu trebuie subestimate, ci trebuie exploatate la maximum. În al doilea rând, este vorba de faptul că în condițiile în care aproape șaisprezece milioane de euro au fost alocați în două mii șapte două mii zece pentru a sprijini apărătorii drepturilor uh, omului în cadrul European Instrument for Democracy and Human Rights. Această, acest gest este un indiciu clar al uh, sprijinului de care se bucură în interiorul Uniunii uh, această chestiune. În acest sens, domnul Trekes consideră că organizațiile non-guvernamentale care sunt selectate pentru a primi astfel de fonduri trebuie să fie cele care au căpătat o experiență în acest uh, domeniu um, experiența fiind uh, un element semnificativ în construirea unor uh, instrumente de sprijinire a apărătorilor drepturilor omului. în fine um, colegul meu din grupul popular consideră că numărul întâlnirilor dintre apărătorii drepturilor omului și diplomații din cadrul uniunii europene din țările membre ale uniunii europene trebuie să fie uh, regulate să se petreacă cu o frecvență semnificativă pentru că acest contact este un sprijin important pentru apărătorii drepturilor omului. acestea sunt uh, cele trei puncte pe care domnul tks m a rugat să le prezint uh, în calitatea sa de shadow raportor. acum dacă îmi îngăduiți aș vrea să fac și eu un, o propunere. cred că trebuie să salutăm în primul rând calitatea raportului alcătuit de textului alcătuit de doamna hautala însă aș propune ca în paragraful cinci sau în paragraful douăzeci și cinci să se ă, introducă în mod explicit ideea ca noile delegații ale uniunii în țările terțe să recomande statelor membre acordarea de vize de urgență. în paragraful douăzeci și cinci se vorbește despre nevoia de coordonare între țările membre pentru a dezvolta um, uh, o politică um, în privința acestor vize de urgență cred că un mecanism foarte simplu este ca acolo unde funcționează delegația uniunii să recomande în mod explicit um, statelor membre acordarea unor asemenea vize de urgență să mizăm deci pe o acțiune comună concertată care să vină din partea, uh, să vină din partea acestor delegații Uh, ne lăsând statelor membre libertatea de a face cum doresc pentru că există riscul ca fiecare să aștepte ca celălalt să acționeze și de asta mi se pare important să introducem în mod explicit o astfel de recomandare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Preda. Domnul Zemke, următorul nostru vorbitor. Dołączam się do wszystkich gratulacji, jakie tu zostały skierowane pod adresem. Mulțumesc. Aș vrea și eu să o felicit pe doamna Hautala. Aș vrea să le mulțumesc și celor care au intervenit și să subliniez faptul că intervențiile au fost deosebit de valoroase. Documentul pe care îl discutăm este foarte bun. Nu aș vrea să mă refer la lucruri generale, ci la două domenii deosebit de importante, după părerea mea, și pe care ar trebui să le abordăm uh, mai detaliat. E vorba de protecția apărătorilor drepturilor omului și asistența pe care le oferim. Deci nu e vorba doar de dimensiunea politică, e vorba de o datorie morală pe care o avem. Trebuie să aflăm cine sunt acești apărători, să identificăm și în continuare să-i ajutăm. Cred că există două domenii în care putem face progrese. În Uniunea Europeană, principala problemă e că președinția se schimbă o dată la șase luni. De mai mulți ani vedem cum statele care dețin președinția timp de șase luni acordă o importanță diferită acestui uh, element uh, protecția apărătorilor drepturilor omului în funcție de prioritățile proprii. Spania, în schimb, pare, pare să acorde o importanță deosebită acestui lucru. Eu unul aș insista asupra nevoii de a avea niște eforturi continue în acest sens. Deci ar trebui să ne asigurăm că prin președințiile suedeze aceste eforturi vor continua. Deci ar fi bine să existe un mandat obligatoriu de negociere între președințiile succesive pe marginea acestei teme. Avem acum acest trio pe o perioadă de 18 luni, e destul de bine, însă încă o dată pledez în fața dumneavoastră pentru a continua în, permanent, în permanență să luăm foarte în serios problema apărătorilor drepturilor omului. Deci nu e o problemă care trebuie abordată și sprijinită timp de șase luni. Aceste eforturi trebuie să continue. În al doilea rând, noi în Uniunea Europeană suntem oarecum la o răscruce de drumuri. Creăm Uniunea Europeană în numeroase țări, iar acum avem un serviciu diplomatic european pe care îl salutăm. Însă, mă întreb dacă în diferitele state membre se, dă suficientă, se acordă suficientă atenție unităților departamentelor speciale care ar putea să se ocupe de protecția apărătorilor drepturilor omului. Deci nu știu dacă toate statele membre sunt convinse că acest lucru e necesar. Și dacă nu o facem, cred că vom ajunge la un punct de la care va fi imposibil să pornim. Domnul Gerenț. Vă mulțumesc. Domnul Goebbels, mă scuzați. Am patru comentarii. În primul rând, referitor la alineatul 6. Voi face cele patru comentarii. Înainte țin însă să o felicit pe doamna raportor pentru analiza excelentă. A fost uh, un moment de mulțumire să citesc acest uh, raport privind apărătorii drepturilor omului. Deci, alineatul 6. Poate că e o oarecare critică pe care o aduc raportului dumneavoastră. În alta reprezentantă pentru politică exterioară și comună, care este și vicepreședinta Comisiei și crearea Serviciului de Acțiune Externe, spuneți că prin aceasta se va spori coerența și eficiența acțiunilor comunitare în domeniu. Eu cred că în momentul de față dumneavoastră acordați un gaj de încredere unui serviciu care încă nu s-a dovedit util, deci încă nu am văzut care sunt rezultatele. Deci de-abia a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și nu putem vorbi, cred, despre această eficiență și coerență. Aș vrea ca lucrurile să stea altfel, sper să aveți dreptate. Însă dumneavoastră vă referiți mai degrabă la potențialul acestor noi uh, instituții. Acum, un al doilea comentariu. Orașele de azil. E o abordare, după părerea mea, uh, atrăgătoare, să zic așa, însă acest lucru nu ar trebui să ducă la o uh, responsabilizare din partea orașelor care nu fac parte din această rețea. Deci orașele azil au o responsabilitate deosebită în ceea ce privește primirea apărătorilor drepturilor omului în țările lor, iar celelalte orașe care nu fac parte din această rețea nu fac absolut nimic E o responsabilitate comună, părtășită de toți, iar introducerea acestui concept de oraș azil, nu știu dacă este atât de binevenit. Un al treilea comentariu acum. Referitor la recunoașterea mai mult sau mai puțin oficială a apărătorilor drepturilor omului în țările terțe. Voi explica la ce mă refer. Într-o situație de conflict, un apărător al drepturilor omului care are curajul să se manifesteze poate întâmpina dificultăți în țara sa. Practic, tot timpul se întâmplă acest lucru. Dacă țara respectivă aderă la o organizație sau o instituție internațională care susține că are aceleași valori uh, ca și valorile pe care le apără persoana respectivă, apărătorul respectiv, concluzia logică ar fi că dacă instituția respectivă recunoaște apărătorul respectiv, um, poziția acestuia este consolidată. Vă dau un exemplu. Dacă într-o țară din Africa un apărător al drepturilor omului nu este recunoscut ca atare, nu își poate continua activitatea în mod independent. Deci dacă aceeași țară face parte din Uniunea Africană, a cărei cartă este exemplară din multe privințe, deci se bazează pe niște principii recunoscute de această țară și de această instituție, deci statutul persoanei respective ar trebui să fie consolidat. E o idee la care ar trebui să ne gândim mai mult, nu știu cine ar putea să se opună unei astfel de practici. Un al patrulea considerent, mai degrabă o observație generală referitoare la Uniunea Europeană. Întreagăt vă reamintesc că în urmă cu câțiva ani ministrul olandez de externe a luat inițiativa de a pune la punct o agendă a Comisiei de Drepturile Omului la ONU privind situația uh, drepturilor omului din China. Statele membre însă nu au preluat această sugestie. Și iar pe plan economic, cine a plătit uh, practic uh, Uh, această inițiativă? Olanda. Deci trebuie să existe solidaritate, iar în practică trebuie ca lucrurile să se întâmple într-adevăr. Deci pentru a consolida poziția înaltului reprezentant, toate cele 27 de state membre ar trebui să o lasă pe doamna Ashton să vorbească. Deci nu avem cum să avem uh, zeci de discursuri diferite, pentru că cei care încalcă drepturile omului pot, practic, să exploateze această diferență de opinie. Ultimul comentariu, poate că e banal, însă de multe ori lucrurile banale pot să ne facă să ne îmbunătățim acțiunile și ideea ar fi ca în altul reprezentant să vină în vizită la subcomisia noastră, deci aș vrea să știu care este părerea dumneaei. Dumneaei a primit niște competențe, are însă deci și obligativitatea de a dialoga cu Parlamentul. Vă mulțumesc, domnule Din partea Comisiei Europene, domnul Alisio Capeliani. Aveți cuvântul. Mulțumesc, dar eu cuvântul uh, sub controlul colegei mele, colega de la președinția spaniolă, bineînțeles, poate să adauge ceva dacă dorește. Foarte pe scurt, doresc să subliniez importanța acestui dosar și pentru a reacționa la ceea ce a spus domnul Gărenț la sfârșit, exprimarea solidarității statelor membre s-a manifestat prin linii directoare foarte clare pentru cei care apără drepturile omului, foarte practice, pentru că se vede clar că e vorba de cazuri, um, cazurile unor persoane, cazuri individuale foarte diferite unul de altul. Cred că putem sublinia faptul că S-au făcut anumite lucruri și putem să construim pe această bază. De exemplu, avem deja 60 de țări pentru care avem uh, strategii și președinția spaniolă poate să aducă la zi aceste strategii și să se asigure că acoperim uh, toate țările cu aceste linii directoare pentru drepturile omului. Președinția spaniolă a cerut de asemenea misiunilor noastre diplomatice în toate țările să aibă un punct de contact uh, uh, pentru apărarea drepturilor omului foarte util pentru că multă lume sună la reprezentanțe și așa mai departe. Uh, Instrumentul European pentru Drepturile Omului și Democrație a fost menționat. Există deja 11 ONG-uri care beneficiază, așa cum a spus colegul, de pe urma 18 milioane de euro în interesul acestor apărători ai drepturilor omului din întreaga lume. În moment am consolidat deja aspectele legate de apărătorilor drepturilor omului, nu doar la nivel de politici, ci și la nivel financiar, în uh, strategia revizuită 2010-2013, care va fi prezentată curând Parlamentului. Am avut o discuție cu statele membre și cred că nu sunt probleme majore. Deci dăm mai multă importanță acestor apărători ai drepturilor omului și propunem să-i sporim fondurile din cadrul obiectivului 3 din eh, implementarea linilor directoare ale Consiliului pentru apărătorii drepturilor omului de la 3% la 4,5% din toată întreaga sumă. Deci, iată, o creștere semnificativă și pe această bază vom lansa un nou apel eh, pentru, eh, la, pro, de proie, la proiecte, pentru proiecte în cadrul strategiei înainte de această vară și colegii de la Fundația Romed uh, pentru drepturile omului se vor bucura de faptul că vom sprijini mult mai direct apărătării drepturilor omului. Deci am uh, ținut cont de apelul lor. La anul vom organiza încă un apel la proiecte în care vom cere ONG-urilor să ne ajute în implementarea acestui uh, politici conform strategiei revizuite. Doamna Lochbaider, cred că s-a putut întâlni cu reprezentanții acestor ONG-uri și ne bucurăm de contactul dintre Parlament și ONG-urile de pe teren. Aș vrea să mai adaug un ultim lucru și anume în legătură cu coerența între instrumentele interne și externe și aplicarea acordului privind vizele și cred că Parlamentul, sub comisia dumneavoastră și Comisia Libe au cerut uh, Comisiei și statelor membre, a cerut Comisiei și statelor membre că în momentul în care se oferă ajutor financiar apărătorilor drepturilor omului, dacă ei trebuie să iasă din țară, să se, se faciliteze și mai mult obținerea vizelor. Anumite state membre fac acest lucru fără probleme, altele mai puțin. Bineînțeles, acest lucru depinde de eficiența cu care uh, gestionează problema vizelor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Doriți să faceți observații în numele președinției? Da, foarte pe scurt, aș dori să adaug câteva lucruri, chiar dacă s-au spus deja cam tot. Aș dori să adaug anumite lucruri în legătură cu ce face președinția spaniolă în cadrul uh, liniilor directoare pentru apărătorii drepturilor omului. Pentru că reprezintă o reacție la ceea ce s-a menționat deja aici. Liniile directoare sau aceste acțiuni arată că liniile directoare oferă un sentiment de continuitate și deci uh, reprezintă o reacție la lipsa de continuitate criticată din cauza schimbării președințiilor tot ceea ce am făcut sau tot ceea ce vom face în aceste președinții este să cerem uh, ambasadelor, comisiei și delegaților UE să actualizeze strategiile locale care există și să elaboreze strategii noi dacă ele nu există. Am cerut ambasadelor noastre să desemneze un punct de contact după cum uh, s-a spus deja, majoritatea acestor puncte de contact uh, sunt la delegațiile UE și acest lucru va permite o continuitate și a da o, o imagine clară de persoană care pot să se adreseze apărătorii drepturilor omului. Am cerut ambasadelor și delegațiilor uh, să organizeze ședințe anuale, cel puțin una înainte de sfârșitul președinției noastre, cu reprezentanții apărătorilor drepturilor omului uh, Deci este important să se organizeze mai multe întâlniri ai apărătorilor drepturilor omului cu cei din ambasadele și delegațiile UE. Astfel, uh, diplomații de pe teren, îi voi cunoaște mai bine pe apărtorii drepturilor omului, vor avea relații mai bune cu ei și vor putea prelua propunerile și sugestiile lor. Doresc să spun acest lucru ca reacție la ceea ce s-a spus și anume că ambasada spaniolă nu i-a primit pe apărătorii drepturilor omului de la Tunis. Regret acest lucru, dar după cum ați spus, la Madrid v-am primit uh, în mod călduros și știu că în Tunisia s-a creat chiar un grup de lucru pentru organizarea ședinței anuale, deci sper că cu această ocazie relațiile vor putea fi um, consolidate. Vă mulțumesc. O mică observație. Da, doresc să vă răspund în legătură cu blocarea fondurilor uh, pentru Asociația Femeilor uh, democrate. Tocmai am primit această informație, bineînțeles, uh, vom discuta cu autoritățile din Tunisia. Am avut deja probleme mari în trecut uh, pentru primirea finanțărilor, uh, în, pentru finanțarea inițiativelor în favoarea drepturilor omului, deci este o chestiune importantă pe care o vom discuta cu autoritățile. Mulțumesc! Mulțumesc și acum observațiile finale ale doamnei raportor. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru observații. Văd că pot să îmbunătățesc încă raportul, că el poate, poate să devină și mai concret și mai strategic. Există loc de mai bine. Reprezentant experții Fundației pentru Drepturile Omului Euromed au spus mai multe lucruri importante. Uh, bineînțeles că este un moment strategic, suntem de acord cu dumneavoastră pentru a consolida politica UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului și am uh, notat faptul că a spus că în regiunea dumneavoastră apărătorii drepturilor omului nu au acces la reprezentanții Uniunii din regiune. Bineînțeles, trebuie să schimbăm această situație. Acest uh, element trebuie să fie prioritar în acest raport, inclusiv faptul că ne așteptăm din partea înaltului reprezentant să facă eforturi în acest sens. Ați menționat și problemele legate de liberarea de adunare și de asociere regiunea dumneavoastră. Săptămâna trecută am fost în Belarus și am văzut că Belarusul este o țară în care aceste probleme sunt esențiale. Organizațiile drepturilor omului, chiar și cele mai bune, nu sunt uh, înscrise în registre, nu sunt înregistrate pentru a putea să acționa în mod legal. Acest lucru este foarte important pentru exercitarea libertății de asociere. Amenințările la adresa membrilor familiilor uh, sunt o problemă importantă. De multe ori ni se transmit semnale de alarmă din anumite țări în care activiștii pentru drepturile omului se tem pentru soarta familiilor lor, mai ales în momentul în care pleacă din țară. Nu pot să fie sigur că familiile lor vor fi în siguranță. Doamnă Șache, vă mulțumesc foarte mult uh, că ați vorbit despre încălcările drepturilor apărătorilor drepturilor omului uh, în, uh, pe internet, faptul că nu se pot exprima liber pe internet, uh, cred că va trebui să rezolvăm această problemă separat. Și cred că facem momentul uh, actual un studiu pentru a ne demara reflexia pe această temă. Când ați vorbit despre antreprenori și comerț, m-am implicat și eu puțin în discuția uh, în legătură cu Nokia. Știți că vin dintr-o țară care este supranumită Nokia Land, deci problema Nokia cu Iranul. S-a discutat mult în Finlanda despre comportamentul uh, lipsit de etică al președinților rețelelor uh, uh, Nokia și entitățile de standardizare în Uniunea Europeană ar trebui să ceră anumite standarde Nicio companie nu trebuie să aibă relații cu regimuri care sunt cunoscute pentru persecutarea celor care apără drepturile omului. Nu cred că este exagerat să spunem că acest acord între rețelele Nokia Siemens și operatorul GSM din Iran, acest Iran Telecom, reprezintă o încălcare concretă a drepturilor omului uh, și a dus la încălcări uh, clare ale drepturilor omului, activiștilor, detenție, tortură și chiar uh, uciderea unor activiști. Deci dacă putem, putem discuta acum acest lucru pe scurt, dar cred că trebuie să dăm multă atenție acestei probleme în alt context. Domnule Preda, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Ați subliniat în numele dumneavoastră personal că delegațiile UE trebuie să recomande um, acordarea vizelor de urgență pentru apărătorii drepturilor omului. Trebuie să vedem dacă există o legătură între delegații care trebuie să cunoască situația apărătorilor drepturilor omului din țările respective și Bruxelles sau statele membre. Uh, și pentru toate aceste observații legate de importanța problemei vizelor și aveți dreptate, e adevărat că chiar dacă există linii directoare consulare pentru Schengen, ă, statele membre abordează aceste probleme în mod foarte diferit de la un stat la altul și trebuie să le încurajăm să o facă în același fel. S-au făcut multe alte observații. Domnul Görens a vorbit despre inițiativa orașelor adăpost. Ideea a fost să fie un program opt-in. Ideea este ca orașele pot, dacă doresc să participe, dar nu trebuie să credem cumva că doar orașele adăpost au obligații pentru apărarea drepturilor omului. Cred că împreună cu raportorii din umbră vom putea îmbunătăți acest raport și vă rog gândiți-vă la amendamente care ar putea îmbunătăți acest text. Cam asta am avut de spus. Mulțumesc! I... Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei raportor și tuturor vorbitorilor care au participat la dezbatere și aș dori să amintesc colegilor că termenul pentru amendamente este 16 martie la ora 12. Ultimul punct de pe ordinea de zi este întrebări adresate Comisiei. Prima din partea doamnei Lovilor în legătură cu Argentina. Dau cuvântul reprezentanților Comisiei pentru a răspunde. Vă rog. Uh, thank you. Um, I would like to... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru această întrebare. Comisia a urmărit îndeaproape acest proces în ultimii ani și o vom face și pe viitor. Uniunea Europeană are un dialog um, regulat cu Argentina pe tema drepturilor omului. Am discutat uh, aceste teme cu ministrul uh, care se ocupă de acest lucru. Am discutat de asemenea cu ONG-urile și cu alții actori care nu fac parte din structurile de stat, jurnaliști, profesori universitari. În Uniunea Europeană știm care sunt uh, îngrijorările exprimate de doamna Lochbiller. Și fără să discutăm um, dacă sunt valabile sau nu, trebuie să vă spun că nu doar Argentina a trecut printr-un regim militar în acea perioadă. Argentina este însă printre țările care încearcă să-i aducă în fața justiției pe cei care au săvârșit aceste crime în timpul dictaturii militare. Există deja foarte multe procese în curs și deoarece legile de admisie sunt declare, decla, au fost declarate neconstituționale, peste 1000 de persoane au fost declarate ca fiind uh, suspecte. Există alte 243 de alte cazuri. Acestea sunt datele pe care le avem de la delegația noastră. Pe lângă aceste cifre, există și o însemnătate simbolică pentru țară, dar și pentru regiune. Lucru pe care îl uh, considerăm pozitiv. Singurul lucru pe care îl poate face Comisia pentru a proteja victele, victimele care încă sunt amenințate pentru a păstra tăcerea e să recunoaștem că, deși responsabilitatea acestor crime îi aparține guvernului argentinian. Deci Uniunea Europeană a sprijinit uh, actori uh, nestatali. Am finanțat, de exemplu, o serie de proiecte prin instrumentul european de democrație și drepturile omului, care s-a dovedit foarte folositor, deoarece i-a dat Comisiei un rol activ în acest proces. Am finanțat așa numitul grup de coordonare pentru crime împotriva omenirii, o serie de organizații pentru drepturile omului la nivel local, care oferă sprijin și consiliere juridică victimelor și protecție martorilor. De asemenea, îi sprijinim pe antropologii care încearcă să găsească dovezi, probe în cadrul proceselor. Sumele despre care vorbesc sunt în jur de un milion de euro și aș vrea să subliniez încă o dată importanța instrumentului pentru democrație și drepturile omului, care ne permite să jucăm un rol activ. Barbara, ai o întrebare suplimentară? Mulțumesc pentru răspuns. Dacă se poate, aș vrea să văd lista, poate... E bine că sprijiniți atât de multe inițiative, însă regret faptul că nu ați vorbit mai mult despre problemele semnalate de Comitatea ONG-urilor, și anume că există din ce în ce mai multe voci care se opun proceselor. Rezistența la acestea e în creștere, se pare. Mulțumesc. Vă voi da lista peste câteva clipe, o am la mine. În ceea ce privește cea a doua parte a întrebării, E vorba de un echilibru dificil la care trebuie să ajungem și țin cont de înjurarea dumneavoastră. Să, în general, evaluarea e pozitivă în ceea ce privește Argentina. Aceste procese au o valoare simbolică însemnată pentru toată regiunea. Thank you. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Ultima întrebare, gata de Vietnam, adresată de domnul Preda. Vă rog. Merci, madame la, la présidente. Vă mulțumesc. Pe scurt, vă voi spune că situația drepturilor din Vietnam ne îngrijorează. Tot Comisia cât și statele membre sunt îngrijorate. Evoluțiile recente, mai ales arestările militanților pentru drepturile omului și democrație, controlele sporite asupra mijloacelor de comunicare, toate acestea afectează reputația acestei țări, care anul acesta are președinția prin rotație a grupului ASEAN. Ambasadorii europeni la Hanoi și-au exprimat îngrijorarea la ultima sesiune a dialogului privind drepturile omului cu Vietnamul, care a avut loc pe 11 decembrie la Hanoi. Uniunea Europeană a condamnat printr-o declarație publică făcută pe 21 ianuarie condamnările la închisoare a activiștilor pro-democrație, uh, condamnări de la Hanoi și de la Ho Chi Minh. Comisarul de Hucht a fost la Hanoi săptămâna trecută pentru a discuta despre comerț, a avut întâlniri la nivel înalt și sperăm că toate aceste crispări legate de organizarea mm, următorului congres al Partidului Comunist în ianuarie 2011 se vor disipa în mod tradițional regimul Uh, începe oarecum să-i uh, persecute pe disidenți din cauza acestei circumstanțe temporale. Deci nu credem că va fi neapărat o întoarcere la fostele metode. Va fi util însă să menținem o anumită presiune asupra Vietnamului și nu aș încuraja Parlamentul să adopte astfel de rezoluții anual, însă aproape anual. În ceea ce privește recomandările practice, aș putea să mă refer la două. În primul rând, Comisia dorește foarte mult ca dialogul pe tema drepturilor omului cu Vietnamul să ducă la niște îmbunătățiri concrete. E în joc uh, credibilitatea și viabilitatea acestui proces, însă de asemenea avem uh, impresia că acest dialog până în prezent a fost foarte util pe de o parte am putut spune care sunt îngrijorările noastre, pe de altă parte am, putea, am putut identifica domenii de cooperare practice și concrete cu Vietnamul și vă pot da exemple. În momentul de față colaborăm cu autorile, autoritățile din Vietnam pe tema libertății presei, a reglementării mijloacelor de comunicare. Sunt exemple concrete de domenii pe care le-am identificat în cadrul acestui dialog. Un al doilea lucru evocat de rezoluția Parlamentului, un nou acord de parteneriat și cooperare în curs de negociere cu Vietnamul. Acest acord, bineînțeles, va avea o clauză a drepturilor omului, va avea de asemenea o trimitere la Tribunalul Penal Internațional și credem că acest acord ne va permite să intensificăm și mai mult dialogul și cooperarea în acest domeniu. Ca să închei, aș vrea să atrag atenția dumneavoastră asupra faptului că o delegație a Parlamentului pentru țările ASEAN va merge la Hanoi în martie pe 17 martie, 16-17 martie, deci va fi momentul oportun pentru ca Parlamentul să, îi transmi, să le transmită autorităților vietnamene îngrijorările sale. În orice caz am luat legătura cu domnul Langen și i-am prezentat uh, considerentele noastre în legătură cu drepturile omului. Vă mulțumesc. Aveți o întrebare suplimentară, domnule Preda? Nu, vreau doar să i mulțumesc reprezentantului comisiei. Doamna Hautala. Am fost foarte recunoscătoare domnului Preda pentru că a abordat această chestiune. Eu cred că <clears throat> Există foarte multe schimbări în politicile uh, Vietnamului, schimbări uh, abrupte uh, care au intervenit ultima vreme. De aceea a fost foarte bine faptul că am abordat acest subiect. Mulțumesc, spune doamna președinte. Deci, delegația parlamentară uh, pentru țările ASEAN va monitoriza și această chestiune a drepturilor omului de aproape. Iată, aceasta este tot pentru astăzi. Data următoarei ședințe este fixată pe 17 martie și Pe 7 aprilie, în mod normal, aveam o ședință, însă în principiu aceasta putea fi schimbată din cauza summitului și la revedere tuturor!